La séance est reprise. Reluăm reuniunea noastră. Nous reprenons la séquence des votes. Reluăm cu voturi și va trebui să votăm referitor la raportul colegului Geyer, referitor la UE-OSHA. Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Avem o serie întreagă de amendamente. Doresc să salut activitatea intensă a doamnei Munteni, colega noastră, care a prevăzut uh, schimbarea sediului uh, acestei agenții din uh, Spania în, uh, în Burgundia, în Franța. Însă asta nu ține de competențele Parlamentului uh, și nici uh, de cele ale Comisiei noastre. Deci amendamentul 243 este considerat um, ineligibil. Inadmisibil, mă scuzați. Începem cu amendamentul 26 la articolul 1. Se dorește aici regruparea într-un singur vot în bloc a amendamentelor de ștergere în ceea ce privește o serie de articole. Uh, logica finală fiind uh, eliminarea agenției. Deci dacă avem o majoritate pentru asta, câștigăm timp la vot, într-adevăr, dar eu vă propun să votăm în bloc toate amendamentele care au ca scop uh, eliminarea acestui articol, pentru că au același obiectiv. Iar apoi amendamentele în ceea ce privește aliniatele și subparagrafele. Însă, um, dacă voturile merg în același sens, vom considera că comisia noastră s-a pronunțat. Deci propun un vot în bloc referitor la toate amendamentele uh, de uh, ștergere. Dacă doriți să eliminăm, să ștergem articolele, vă rog să ridicați mâna. Si vous ne souhaitez pas. Dacă nu doriți uh, ștergerea acestor articole, vă rog să ridicați mâna. Vă mulțumesc foarte mult. Abțineri nu văd. Deci considerăm că toate amendamentele de ștergere a unor articole sunt respinse. Amendamentul 29 al domnului Negrescu este retras.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 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 este retras. 56 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Cine dorește să intervină? Domnule Fernandez, vă rog. Da. Văd că o colegă depune tot timpul aceleași amendamente de ștergere, sugestia mea este să luăm împreună amendamentele Montel, pentru că toate își doresc aceeași ștergere, să le votăm în uh, bloc. Președintele, voi face aceeași propunere în uh, scurt timp. Am să vă propun acest lucru, pentru că voturile vor fi convergente. Deci 58 este adoptat, 59 pentru, împotrivă, 56 era adoptat, deci 57 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 a domnului Sarvama cu amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, având în vedere rezultatul identic în ceea ce privește amendamentele de ștergere a unor părți din aliniate, eu aș propune să uh, considerăm toate amendamentele doamnei Montel ca fiind respinse. În regulă, suntem de acord. În această condiție, 61 este respins, 62 este respins, 63, 64, 65, 68 este respins de asemenea. La amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 este respins, 70 respins, 71 la fel, 72 retras, 73 respins, 74 re, um, retras, 75 cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 este respins. Șaptezeci șapte devine caduc, 78 e respins, 79 la fel, 80, 81, 82, 83 respinse. 84 n-a devenit caduc, oare?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 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 90. Re, uh, respins. 91. Respins. 92, 93, 94, 95, 96, 97 respinse. 98. Cine este pentru? Împotriva Abțineri se respinge. 99, 100, 101, 102, 103 au devenit caduce. 104. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105, 106, 107, 108, 109, respinse, 110, respinse, 111. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 112 respins, 113 caduc, 114, 15, 16, 117 de asemenea și 118 de asemenea. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 119, respins, 120, 121, 122, 120 și 100, caduce, 123 de asemenea, 124 respins, 125 la fel, 126 tot așa, 127 și 128 de asemenea. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 130 caduc, 131. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132, 133 caduce, 134 caduc, 135 caduc, 136. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 137 respins, 138, 139, 140 141, 142, 143, 44, 45, 146, 1 la 150 sunt toate respinse. 151 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Urmează urm cele care sunt uh, respinse până la 164, 65, 66, 67, 168, 69, deci până la 171 pe care îl votăm acum. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 172, respins, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, până la 191 toate sunt respinse. Le 171, pardonnez-moi, il est voté. Donc on va... 161 a fost votat, trecem la 192 direct. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem direct la amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 203, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 218, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 225, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 227, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 229, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 231 pentru, împotrivă, abțineri, uh, se respinge. 232, la fel, sunt respinse. 242 pentru, împotrivă, abțineri, uh, se respinge. 200 45 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 248 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 256 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 262 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 265 pentru, împotrivă, abțineri se se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 271. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 274 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 278 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 285 cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 288 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 292 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 304. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nous venons au considérant Amendament Trecem la considerent. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Uh, verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. L'amendement est repoussé par 18. Se respinge cu 18 la 14. Amendamentul 11 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, Este o eroare, nu este 13, 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se, se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 22, respins, 23, la fel, pre, la fel, precum și 24. 25, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum textul în totalitatea sa. Une correction à faire. Oui. 75 est tombé. Oui, voilà. Ils ont voté le 75, mais nous avions voté le 3. Ah oui, pardonnez-moi. Îmi cer scuze, spune președintele. Am votat 3-ul, care însemna că trebuia să votăm 75, deci votul la 75 trebuie corectat. Iar acum uh, vom vota textul așa cum a fost modificat prin vot electronic. Vot deschis. Le scrutin est clos. S-a închis votul. par 30. Și se adoptă cu 30 de voturi pentru și 2 împotrivă. Raporteur. Felicitări raportorului Jens Geier. Iar acum vom vota referitor la uh, agenția CDFOP. Doamna Montel a depus uh, numeroase amendamente care vizează eliminarea uh, agenției. Primul amendament uh, merge în acest sens. Și dacă votați împotriva acestui amendament, vom considera că toate amendamentele doamnei Montel care au același obiectiv pot fi considerate uh, respinse asta vă va exprima convingerile în acest sens. Deci, în ceea ce privește amendamentul numărul 9 al doamnei Montel, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 9 este respins, la fel ca toate celelalte amendamente ce vizează eliminarea agenției. Este vorba de articole aliniate sau părți de aliniate. O Trecem la amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 este retras. 50 devine caduc. 51 cu un andament oral al domnului Sarvama. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 67. Patru a fost adoptat, prin urmare 67 devine caduc. Deci votăm 68. Trecem la amendamentul 5. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 67-68 au fost, uh, au devenit caduce. Trecem la amendamentul 149. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 150 a devenit caduc. 163. Cine este pentru? 150. Trebuie să votăm 150. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 163 al domnului Sarvama. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 209. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. Amendamentul 7. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la considerente. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Este respins. Și votăm acum pe marginea întregului text prin vot electronic. Iertați-mă, spune președintele, amendamentul 11. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri este respins. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 14 devine caduc. 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Nu. E este pentru că a fost adoptat precedentul. 19. La fel. 22. Cine este pentru? Și acesta devine caduc. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 27. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, este respins. Votăm textul întreg pe vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. 30 de voturi pentru, 2 împotrivă. Felicitări raportorului pentru că textul este aprobat. Trecem acum la Agenția Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, un comentariu foarte scurt. legat de amendamentele domnului Motel. Trebuie să ne... Îmi pare rău, sunt probleme tehnice cu traducerea. Okay, it was excellent speech. I want to say only, only this that my colleague, I like. Mie îmi plac amendamentele domnului Montel, pentru că eu vreau să îmi îmbunătățesc uh, engleza. Pentru mine sunt probleme cu franceza, nu știu cum să spun 80. Aș vrea să-i spună domnului Muntel cineva că aceste amendamente sunt uh, prostești, uh, nu putem șterge chiar așa toate alineatele. Aș vrea să propun uh, secretariatului comisiei noastre să discute cu doamna Montel despre aceste amendamente și să punem capăt acestui joc, pentru că este groaznic. Pierdem vremea cu prostiile astea și toate uh, amendamentele ajung să fie respinse. Aceasta este propunerea concretă. Cineva de la secretariat să meargă să discute cu doamne Montel Noi putem exersa uh, cum citim numerele în franceză, dar cred că jocul ăsta l-am jucat destul. Mulțumesc. Doamna Motel nu este aici? Uneori apare. Domnule Manca. Eh, Înțeleg ce dorea să spună colegul meu, eh, însă dacă vrem să scăpăm eh, de toate... Trebuie să nu uităm că există aceste statistici uh, uh, ale deputaților. Uh, dacă... Pentru că totuși, totul are un sens. Ea tocmai de aceea face asta, ca să apară în activitatea ei. Nu știu, contează la ratingul dumnea ei, dar este posibil ca să ajungem astfel prin operațiuni de îmbunătățire uh, care să bată de-a dreptul în ridicol. Pentru că există costuri pe care trebuie să le plătim, uh, indiferent de care sunt observațiile făcute de raportor. Ne puteți spune care sunt spiritele aceste, acestor amendamente? Mam to nie o tego, tych poprawek, otóż ja tot to Aș vrea să vă spun și eu uh, ceva. Eu m-am simțit obligat împreună cu grupul meu, să mă adresez doamnei Montel și doamna Montel uh, candidează la alegerile din, uh, din țara dumnea ei, deci uh, se va termina cu aceste jocuri. Nu o să mai primim așa mii de amendamente pentru că vrem să umflăm statisticile. Mi se pare toate niște prostii și iertați-mă că mă exprim așa. Down. Da, pe scurt, uh, spune domnul Wieland, există speranța ca în două luni uh, totul să se rezolve, dar este adevărat ce spunea colegul Manca, ratingul uh, intervine aici, statisticile. Mi se pare dificil însă să se calculeze numai amendamentele uh, acceptate, pentru că asta creează și mai multă muncă. Uh, Însă, pe de altă parte, mi-aș dori și ca Comisia de Buget să intervină. Uh, dacă nu am mai... Uh, ce s-ar întâmpla dacă n-am mai adunat noi toate aceste statistici să le punem la dispoziție acestor uh, organizații? Poate că și biroul Parlamentului ar avea nevoie de un mic imbold în acest sens. Președintele are dreptate, amendamentele uh, de ștergere pot fi uh, traduse destul de ușor. Cuvântul deletion uh, pot fi, poate fi tradus odată și apoi în regulă, dar când se merge cu formulări, uh, se, ajungă, se ajunge la zeci de mii de cuvinte care costă și nu ajută la nimic. Domnule Taron, aveți cuvântul. Vreau să le spun colegilor că noi cu toții trebuie să plătim prețul de a păstra Franța democratică. Haideți să votăm uh, mai bine pentru amendamentele doamnei Montel aici decât să o avem deputată franceză în Parlamentul francez. Alors, c'est vrai que... E adevărat că dreptul de a depune amendamente este unul care nu se prescrie, dar uh, ca în toate lucrurile trebuie să-l folosim cu măsură, să nu facem abuz. Secretariatul s-a adresat doamnei Montel, de fapt, și ei dorea ca Comisia Bugete să înțeleagă cât de scumpe sunt agențiile pentru uh, Uniunea Europeană. Vă sugerez ca data viitoare doamna Montel să ne scrie un mesaj în care să ne spună că înțelege că că vrea să, înțe- să înțelegem că e scump să întreținem astfel de agenții, dar că totuși amendamentele trebuie traduse ca să ajungă la toți uh, parlamentarii și că acest uh, lucru, de fapt, uh, ne costă foarte mulți bani, concret. Îi mulțumesc domnului Zoltec pentru precizările făcute, oricum. Dacă doamna Montel ar fi venit mai des la comisia noastră, poate că am fi putut discuta direct cu dumneai ei. E, oricum, din când în când e bine să ne putem exprima sentimentele. Trecem acum la agenția Eurofound. Doamna Montel a fost la fel de prolifică ca și în cazul celorlalte două rapoarte. Vă propun să votăm într-un singur vot în bloc toate amendamentele de ștergere, de eliminare în legătură cu cele referitoare la alineate și la părți. Deci, amendamentul 21 uh, votăm și, de fapt, votăm toate amendamentele doamnei Montel în bloc. În sachant că le 206 206 trebuie precizat este un amendament inadmisibil. Vă rog să notați acest lucru. Cine este pentru 21? Împotrivă? Cine se abține? S-a decis care va fi soarta care le este rezervată amendamentelor de eliminare ale doamnei Montel. Să ils Tout ça est tombé. Okay. Donc nous passons à l'amendement numéro 3. Trecem la amendamentul 34, Sarvama. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 2 este retras, 37 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 36 este retras. 30 7 a devenit caduc, ca și 40. 41. Cine este pentru? Împotrivă. Da, și el a devenit caduc. Trecem la amendamentul numărul 3 al domnului Gheier. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul ...53 a devenit caduc pentru că a fost adoptat amendamentul 3. Trecem direct la amendamentul 4. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendement 136. 136. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. O 160. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și trecem acum la considerente. Amendamentul 8 și 9, ambele devin caduce. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 11, 12, 13 sunt toate caduce. Amendamentul 1, domnul Gaier, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14 devine caduc. 15 la fel. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votăm uh, textul cu amendamente. Vom vota prin vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Le raport est approuvé. Raportul este adoptat. 30 de voturi pentru, 2 împotrivă. Felicitări raportorului. Il n'y a pas de transfert et par conséquent sur le 14 il y a... Nu avem ce să discutăm la 14 și nici la 15, la raportul domnului Taron, nici la raportul domnului Holmeier. Deci am încheiat uh, ședința de vot. Dacă nu dorește nimeni să intervină, voi uh, suspenda ședința până la ora 4. Celui dintre vous qui voudra bien présider, moi je vous Și va prezida cine dorește dintre dumneavoastră. Eu uh, trebuie să mă scuz pentru că trebuie să mă duc în această seară la Paris pentru a mă întoarce mâine dimineață. Ședința este așadar suspendată până la ora 16.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 Chers collègues, euh, Stimați colegi, aș propune să începem uh, ședința noastră. Președintele nostru, domnul Artui, a trebuit să ne părăsească și cum uh, mai mulți vicepreședinți au refuzat, îmi revine mie onoarea de a prezenta cu prezida cu și această audiere pe care, iată, o începem acum. Audierea se referă la finanțarea fondurilor structurale și de investiții europene și la corelația dintre acestea și alte fonduri de investiții. În primul rând, dăm cuvântul raportorului nostru, domnul Fernandez. Domnule Fernandez, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o onoare pentru mine, iată, să vă am ca președinte și am să trec acum la limba mea portugheză. Sunt uh, unul dintre aceia care consideră că avem nevoie de fondurile de coeziune, avem nevoie de fondurile structurale, avem nevoie de fondul de dezvoltare rurală, de fondul european, mai și de pescuit, și, de altfel, acordurile parteneriat vor fi parte a acestora. Avem nevoie de aceste instrumente financiare, ceea ce nu înseamnă că fondurile structurale și instrumentele financiare n-ar trebui să fie corelate și coordonate. Consider, prin urmare, că avem nevoie de ambele și niciuna, nicio componentă nu poate fi subminată în vreun fel. Ne confruntăm, prin urmare, cu o provocare reală și sperăm că experții invitați ne pot ajuta, ne pot spune dacă sunt de acord cu această poziție exprimată de mine că avem nevoie de aceste fonduri structurale și de investiții și în același timp avem nevoie și de instrumente financiare și trebuie să vedem cum putem crea mai multe sinergii și cum putem maximiza eficiența utilizării acestor fonduri, cum putem de asemenea promova <clears throat> o plus valoare reală pentru aceste fonduri structurale. Trebuie să vedem cum putem înregistra progrese fără însă a submina instrumentele financiare sau fără a schimba natura instrumentelor financiare sau a fondurilor structurale. Cum putem combina cele două componente? Cred că instrumentele financiare au ajuns să fie extrem de la modă, însă consider că fondurile structurale, fondurile de coeziune uh, au încă un rost sunt la fel de importante ca întotdeauna. Mi-e foarte greu să vă explic, dar în țara mea, în Portugalia, practic nu există fonduri structurale pentru investițiile în infrastructură. Există fonduri pentru promovarea economiei, pentru programe de instruire, pentru sprijinirea firmelor, dar nu sunt bani în capitolul fonduri structurale pentru a finanța infrastructura. Avem nevoie, prin urmare, de aceste instrumente financiare care trebuie utilizate. Și o ultimă întrebare. Am început cu multe, cu multe uh, uh, cereri și întrebări, dar trebuie să vă spun că e nevoie să analizăm mai îndeaproape instrumentele financiare. Avem EFSI și trebuie să ne întrebăm dacă EFSI realizează ceea ce face Connecting Europe și dacă face ce ar trebui să facă orizontul 2020. Există cumva o duplicare a eforturilor pe de altă parte. Ceea ce privește programul LIFE și programul de mediu au propriile instrumente financiare, la fel și Connecting Europe. Mă întreb dacă uh, nu cumva împărțim plăcinta în prea multe bucățele? Fragmentăm prea mult aceste instrumente financiare. Asta e o întrebare care are nevoie de un răspuns. E nevoie mare de investiții în Europa. Dacă ne uităm la EFSI, vedem într-adevăr că au existat până în prezent rezultate pozitive în materie de investiții și la capitolul IMM-uri. Dar la IMM-uri rezultatele sunt într-adevăr vizibile, impactul a fost mai mare și asta din cauza că multe firme au, tot mai multe firme au fost sprijinite din acest, de acest fond. Însă, cum putem uh, asigura o mai bună funcționare a platformelor? Există apoi proiectele transfrontaliere. Cum putem crește numărul acestora? Ele sunt esențiale pentru Uniunea Energie, de exemplu. Cum putem face progrese? Cum putem utiliza mai bine instrumentele existente și fondurile structurale existente? Și o, o ultimă chestiune. Noi ne opunem idei de concentrare geografică, iar FC trebuie să oferă o posibilitate reală și țărilor care intră în politica de coeziune. Cum putem asigura acest lucru? Trebuie să întărim adiționalitatea, însă aceasta trebuie să țină cont și de realitățile locale, iar impactul unui proiect uh, nu se măsoară în aceiași termeni în, în, în toate statele membre și de asemenea pot să existe diferențe de la regiune la regiune. Specificul local, prin urmare, este deosebit de relevant. Și în acest context trebuie să analizăm impactul. Trebuie să fim inteligenți și în același timp prudenți în demersul nostru. Trebuie să existe un stimulent și excepții în textul regulamentului pentru țările care intră în politica de coeziune, pentru a le permite să recurgă mai eficient la EFSI. Nu știu, domnule președinte, cât timp mai am la dispoziție. Nu știu cât timp mai am de... Cât uh, doriți, spune domnul președinte. Am să continui atunci. Uh, chestiunea adiționalității este importantă, e un lucru la care doream să mă refer astăzi și această adiționalitate trebuie să țină cont de realitatea din teren. Asta nu s-a întâmplat întotdeauna, uh, cel puțin în opinia mea. Dacă ne uităm la Banca Europeană de Investiții, când e vorba de preselecția proiectelor. Apoi, ne preocupă și proiectele de mai mici dimensiuni. Cum putem să le includem și pe acestea? Pentru că Banca Europeană de Investiții, atunci când e vorba despre EFSI, în mod normal dorește să financeze doar proiectele care costă uh, undeva la 50.000 de euro, însă proiectele mici pot să aibă un impact semnificativ. Și trebuie ca Banca Europeană de Investiții să încurajeze și acest gen de proiecte. Acestea ar fi uh, îndoiele mele. Știu că am fost uh, destul de incitant la început, uh, însă recunosc că s-au făcut multe lucruri, multe lucruri importante și utile. Iar un ultim comentariu dacă ne gândim că trebuie să există această alocare a fondurilor, eu mă opun unei prealocări uh, sau unei utilizări prestabilite a fondurilor. Însă înțeleg că atunci când e vorba de măsurile împotriva schimbărilor de climă, avem niște angajamente pe care le-am asumat și trebuie să existe un obiectiv orizontal. Am uh, realizat uh, această revizuire a, a regulamentului FC, pregătim FC2, ce sugestii ar fi de făcut pentru FC2? Și salut acele amendamente care ar fi utile în direcția promovării creșterii și încurajării economiei. Trebuie însă să vedem aceste proiecte și să vedem dacă sunt sustenabile economic vorbind. Uneori trebuie să le scutim de la aplicarea regulilor din pactul de stabilitate. E nevoie de o derogare de la aceste reguli atunci când e vorba de aceste proiecte care au un impact semnificativ asupra creșterii și a economiei. Mulțumim foarte mult, domnule Fernandez. <clears throat> Iată, în spatele întrebărilor noastre, dacă am înțeles bine, există și o pledoarie reală uh, o să trecem acum uh, la intervenienții noștri, experții invitați, cu speranța că din prezentările lor uh, vor reieși și răspunsuri la întrebările raportorului. Mai întâi, domnul Eric von Bresca, director Comisia Europeană DG Regio. Domnule Bresca, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc raportorului. Vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră de a veni astăzi aici. Sigur, nu se pot răspunde la toate întrebările puse de raportor. Pe scurt, însă, aș dori să mă refer la stadiul actual al punerii în aplicare a fondurilor structurale Apoi am să examinez puțin uh, lecțiile învățate, eventual ce ar trebui să se schimbe pe viitor și în final voi vorbi puțin despre aceste sinergii și complementarități între fondurile structurale, pentru că acestea sunt aspectele de prim interes. Care este situația actuală? Vorbim de două tipuri de programe. Pe de o parte, avem programele din exercițiul anterior, 2007-2013, și acestea sunt în curs de definitivare. Statele membre, cu câteva săptămâni în urmă, au venit cu ultimele cereri de plată și cu documentele finale și pe acest grafic puteți vedea că majoritatea, dacă nu toate statele membre, au o rată de execuție de 95%. Avem Grecia în, în extrema uh, dreaptă, stângă a, a tabelului și în dreapta avem Croația care este sub medie din motivul foarte simplu, Croația s-a alăturat Uniunii doar în 2013. Povestea este una de succes, prin urmare, mai ales dacă ne uităm la datele de punere în aplicare în sensul realizărilor obținute. În momentul în care am primit informațiile de la statele membre, ei au trimis și un raport privind realizările concrete, în termeni fizici. Și din exercițiul de până în 2013 putem concluziona că s-au creat mai bine de 2 milioane de locuri de muncă, apoi un alt indicator, mai bine de 15 milioane de noi uh, de case au acces la internet în bandă largă datorită investițiilor sprijinite de acest fond european. Programul actual 2014-2020, e bine, aici rezultatele încă nu sunt pozitive, cel puțin nu la un nivel comparabil cu cel anterior. Dacă ne uităm la rata de execuție totală la nivel european, cheltuielile din buget, o chestiune pe care sigur o cunoașteți foarte bine, în 2016 am fost sub așteptări. N-am putut utiliza tot bugetul disponibil. Pe de altă parte, dacă ne uităm la situația din teren, vedem că lucrurile s-au accelerat semnificativ pe proiectele deja selectate. E nevoie totdeauna de timp uh, până ca un astfel de proiect să vină cu cereri de plată la comisie care apoi intră în bugetul european. Însă, dacă vă uitați aici, eh, puteți vedea că s-au alocat 180 eh, de, proiect, de miliarde pentru proiecte selectate. Asta corespunde în linii mari cu o treime din volumul total alocat. Puteți de asemenea vedea că există o variație semnificativă între statele membre. Unele state membre au mers foarte bine în materie de selecție a proiectelor, altele au rămas în urmă. Deci, categoric, uh, trebuie făcute încă multe pentru a ne asigura că accelerăm punerea în aplicare a programelor. Care sunt motivele acestei întârzieri? Un motiv, și asta e o lecție și pentru viitor, e că e adoptarea întârziată a cadrului legislativ care a avut loc doar la jumătatea de decembrie 2013 și care a dus la o întârziere în demararea noilor programe. Evident, asta înseamnă că data viitoare, după 2020, va trebui să facem tot ce ne stă în putere pentru a evita astfel de întârzieri. O altă chestiune deosebit de importantă pentru noi este aceea că noul cadru legislativ se concentrează mult mai mult pe calitate decât cel anterior. Asta înseamnă că mulți eh, directori de programe trebuie să facă mai multe lucruri înainte de a veni cu cerere de plată către comisie. Și asta încă o dată înseamnă un anumit decalaj până la momentul în care investițiile sunt raportate comisiei sub forma de cereri de rambursare. Apoi, o altă chestiune importantă este aceea că s-au operat o serie de modificări de ordin juridic care uh, nu ne mulțumesc pe deplin. Regula dezangajării automate a, a fost schimbată de la 2 la 3 ani și atunci autoritățile din statele membre nu mai sunt stimulate sau încurajate să uh, se miște rapid atunci când e vorba de a demara investițiile. Și apoi, în anumite state membre există o lipsă de capacitate administrativă nu există un mecanism, un context suficient de capabil, nu există un aparat administrativ capabil de a lucra rapid. Ce înseamnă asta? E bine, o prioritate pentru noi în 2017 este să cooperăm îndeaproape cu acele state membre care au rămas oarecum în, în, în urmă pentru a accelera lucrurile, facem o monitorizare strânsă în ceea ce ne privește și oferim ajutor și în materie de consolidare administrativă. Avem măsuri specifice, mai ales în ideea de a crește uh, volumul plăților preconizate, pentru că pe aceasta ne bazăm uh, și noi atunci când venim cu cererile de bugetare. Apoi, am creat o platformă deschisă care permite monitorizarea în timp real a punerii în aplicare acestor programe în teren. Ideea e să venim cu anumite etaloane și cu, un, cu o metodă de uh, uh, uh, peer pressure între statele membre. Cu asta trec la următorul punct din prezentarea mea. Ce idei avem pentru viitor în acest sens? După cum știți, Comisia a demarat procesul de reflexie privind viitorul Europei Urmează un document privind viitorul finanțelor europene, ce urmează a fi adoptat de comisie la a doua jumătate a iunie, uh, în care vom contura câteva scenarii de viitor. Însă, dincolo de asta, nu ne așteptăm ca un cadru legislativ pentru perioada post-2020 să fie prezentat înainte de august 2018, deci mai este până atunci. Și evident sperăm că vom primi mult feedback și de la dumneavoastră, de la Parlamentul European, în calitate de colegiuitor, pentru a ne ajuta în formularea următorului pachet legislativ. O chestiune care ne preocupă foarte mult ține de simplificarea sistemului de management. Pentru că ni se pare că, cel puțin din anumite puncte de vedere, s-a mers prea departe și ar fi probabil uh, timpul să simplificăm legislația existentă. E important să reducem povara de pe umerii uh, managerilor de programe și uh, să creăm mai multă flexibilitate. Este un lucru, într-adevăr, care ne preocupă foarte mult Însă apoi se pune și întrebarea în ce măsură are rost să modifici sistemul de gestiune. Pentru că în uh, anumite uh, țări s-a criticat modul de, de punere în aplicare a acestor fonduri structurale, abordarea, uh, trecerea la un nou mecanism ar presupune noi schimbări, incertitudini și întârzieri. Deci ne întrebăm într-adevăr dacă nu ar fi cumva mai bine ca în loc să reformăm încă o dată tot sistemul, să spunem cea mai bună reformă e un, aproape nicio reformă. Atâta timp cât autoritățile din statele membre cunosc regulile, au toată posibilitatea de a îmbunătăți sistemul în loc de a-l schimba radical. Dar e o discuție pe care va trebui să o avem și la nivelul comisiei și în relația cu dumneavoastră și alți factori interesați. Și cu asta trec la ultimul aspect, sinergiile cu alte instrumente. Ce vreau să vă spun aici? Relația cu alte instrumente financiare, inclusiv uh, FC, această corelație este posibilă deja. Însă, regulamentul privind fondurile structurale a fost adoptat înainte de crearea EFSI. Există, prin mare un număr de combinații care în prezent nu sunt posibile. Și de aceea am venit noi cu această propunere omnibus. Această propunere prevede posibilități suplimentare de a combina diferitele fonduri Pentru că există regiuni și anumite părți ale Europei în care punerea în aplicare a FC este dificilă din cauza riscului ridicat. Și cu schimbările propuse de noi, fondurile structurale și FC ar putea fi combinate și fondurile structurale ar putea să-și asume acest risc de primă pierdere practic deschidem și accesul unor proiecte care altfel nu ar putea fi puse în aplicare și finanțate de EFSI. Aproape că am încheiat, spune vorbitorul. Ar mai fi uh, două, trei lucruri de spus. Ne-a surprins poziția negativă a Parlamentului și a Consiliului în ceea ce privește această propunere a Comisiei. Uh, pentru că și la Consiliu și la Comisia Regie a Parlamentului European, reacția inițială a fost uh, nu extrem de, de cordială. Noi uh, am înțeles că s-a perceput această propunere a noastră ca privilegiind sectorul bancar și ca venind în detrimentul fondurilor structurale după multe explicații, avem toată încrederea că și la Consiliu și la Parlament uh, s-a înțeles esența propunerii Comisiei și că vom avea și sprijinul uh, instituțional pe care îl puteți oferi dumneavoastră. Acest lucru e important pentru noi, pentru că, într-adevăr, vrem ca aceste noi combinații să funcționeze și să funcționeze cât de curând posibil și de aceea sperăm că vom ajunge la un acord înainte de finele acestui an. Încă o dată, pentru noi nu e vorba de a privilegia EFC în dezavantajul fondurilor structurale sau invers, e vorba de a combina două instrumente financiare într-un context dificil, când resursele publice Eh, nu stau foarte bine și când regiuni care n-ar avea acces în mod normal la FC, pentru că sunt văzute ca zone de risc de anumiți investitori, bine, în acest context e important să fie pus în aplicare modificările propuse de comisie. Mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Uh, merci. Mulțumim. Domnule von Breșca. Dați-mi voie să spun uh, câteva cuvinte cu titlu personal. Cred că ar trebui să, să, să-mi fac alți ochelari pentru că îmi trebuie o lunetă ca să văd uh, sau o lupă ca să văd ce scrie acolo pe, pe ecran. Nu prea are rost să prezentăm planșe pe care nu le poate citi nimeni. Sper că domnul Fernandez va găsi în prezentarea dumneavoastră câteva elemente care să răspundă la întrebările sale. Îi dau acum domnul, cuvântul domnului David Scornia, director pentru acordurile de parteneriat, evaluare și strategie în Ministerul Dezvoltării Regionale din Cehia. You have the floor. Aveți cuvântul, domnule scor. Ladies and gentlemen, uh, dear colleagues, <clears throat> Doamnelor și domnilor, dragi colegi, domnule președinte, domnule raportor, dați-mi voie să-mi exprim recunoștința pentru invitația de a prezenta uh, poziția noastră. Voi uh, parcurge această prezentare și voi încerca să mă refer uh, și să găsesc răspunsuri și la întrebările adresate. Mi se pare important, în primul rând, să subliniem rolul politicii de coeziune. Înainte să uh, vorbim și despre viitor. Considerăm că uh, politica de coeziune și fondurile de investiții strategice uh, respect angajamentul de a implementa un buget uh, orientat pe rezultate. Este un, esen, un element esențial pentru programare și reprogramare. Trebuie să um, putem uh, urmări foarte clar etapele pe care le parcurgem. Considerăm că este un vehicol de creștere um, și și-a arătat uh, rolul crucial, mai ales în momente de criză. Politica de coeziune, după cum uh, știți, um, are câteva caracteristici principale, dar aș dori să, să pe care le cunoașteți, dar uh, le voi menționa și eu sau o parte din ele. have a little technical trouble with, uh, yeah, okay, good, good. Uh, we think the, uh, uh, we would like to uh, uh, point your attention to. Uh... Am dori să vă vorbim despre schimbările reale în politica de coeziune ce au loc și în Republica Cehă. Le vedem la toate nivelurile, nu numai la nivelul rezultatelor Deci obiect, um, politica de coeziune urmărește anumite obiective și anume să aibă rezultate tangibile asupra economiei și a condițiilor de viață, dar uh, aduce cu sine și o îmbunătățire a gestiunii strategice în administrația publică. Pentru a sublinia ceea ce am spus, aș dori să vă arăt câteva date. Prima imagine arată convergența reală a Uh, regiunilor din Cehia um, convergența între 2004 și 2014 este clar. În același timp, însă, PIB-ul a crescut, uh, șomajul a scăzut cu 3%, lucru de asemenea din cauza datorat faptului că 44% din toate investițiile făcute de stat vin din uh, fonduri ESI. Asta îmbunătățește convergența Republicii Cehe. O imagine pe scurt în ceea ce privește sprijinul financiar și numărul de proiecte. În principiu, harta arată îmbunătățiri, uh, un număr crescând de proiecte și alecă, alocări în, pe trei perioade, 2008, 2012 și 2016. După cum puteți vedea, în 2016 au fost peste 36 de milioane de euro și peste 72 de mii de proiecte. O altă imagine este cu um, rezultate Uh, și impactul uh, doar dintr-o privire, s-au creat o serie între 94.000 de locuri de muncă, s-au um, construit uh, aproximativ 350 de kilometri de cale ferată. Un lucru foarte important, având în vedere că uh, Cehia este o, în mijlocul Europei, o, o țară și de tranzit. Uh, Uh, de asemenea, IMM-uri, uh, educație, toate acestea sunt domenii care au fost uh, sprijinite prin aceste fonduri. V-am adus și câteva broșuri pe care le puteți găsi lângă intrare cu informații în acest sens. Iată un singur exemplu, IMM-uri. Aș dori să vă vorbesc despre câteva informații importante și anume efectul de spillover al politicii de coeziune. Întâi din uh, sector în sector, dar după cum puteți vedea din imaginile de pe slide, există un efect de propagare și de la statele uh, Visegrad înspre statele UE15. Impactul a fost enorm al politicii de coeziune în uh, toate economiile UE, de exemplu, PIB-ul um, statelor UE 12 a crescut cu 4%, iar în statele uh, Visegrad aproximativ 706 miliarde de, de euro au fost aduse pentru UE 15. În anumite țări uh, este vorba de sume chiar mai mari. Uh, Există și externalități pozitive cu impact asupra UE15, gestiunea apei, transport, uh, reducerea emisiilor, eficiență energetică și așa mai departe. Asta arată un efect de propagare enorm al politicii de coeziune și asta nu numai pentru grupul Visegrad sau pentru țările de coeziune, ci și pentru vechile state membre. Probabil că rezultatele uh, evaluărilor ex post uh, făcute de comisie merg în aceeași direcție. Care este situația actuală în Republica Cehă? E bine, câteva cifre uh, ar fi cât se poate de relevante aici. Voi continua ce spunea colegul meu cu câteva, câteva exemple din Republica Cehă. 83% din alocările principale au fost lansate, aproximativ 530 în total, 608 cereri au fost depuse și aproximativ 80 de mii de proiecte sunt uh, aprobate acum. S-a vorbit despre implementare, dar ea accelerează Uh, avem o accelerare de aproximativ 10% la toate nivelurile, traiectoria este destul de pozitivă. Câte ceva despre perioadele de uh, programare pe măsură ce ele evoluează. Trebuie menționat acest lucru când, când comparăm uh, perioada actuală cu cea anterioară. Vedem că politicile sunt diferite acum. Știm asta și trebuie să cooperăm cu, și să lucrăm cu noi elemente din noile prevederi. Re, perioada actuală vine cu reforme, dar asta necesită și timp pentru adaptare la ele. S-au uh, introdus elemente noi, cum ar fi condiționalitatea exante pe care noi am uh, Uh, îndeplinit-o înainte de finalul lui 2016. E, coeziune este un nou element, uh, concentrarea tematică, uh, ce duce la mici probleme de implementare, pentru că există o serie întreagă de reguli de gestionare a alocărilor între diferitele obiective tematice, din nou, noi elemente, instrumente integrate, Noi uh, am însă am uh, trecut peste toate acestea, dar și, de asemenea au fost introduse schimbări sistemice. Această etapă este văzută ca un pas uh, necesar înainte. În același timp avem de-a face cu o complexitate din ce în ce mai mare a regulilor și acest lucru ar trebui îmbunătățit în viitor. Un moment crucial a influențat întreaga politică de coeziune și anume legislația privind uh, orientările. A crescut de două ori în comparație cu 2013 și asta face ca politicile să fie mai complicate. Este imposibil să fii uh, perfect 100% și să răspunzi și rapid. În plus, după cum spuneau colegii, uh, Începutul implementării a fost uh, întârziat um, pentru că s-au prelungit uh, negocierile. Aceste elemente sunt, ar fi cel mai importante de rezolvat um, în vederea viitoarei perioade. Însă am uh, tras învățămintele necesare, am făcut câteva îmbunătățiri, am uh, scăzut numărul programelor operaționale, am creat un mediu unificat metodologic și un sistem de monitorizare. Am creat un sistem integrat de gestiune a riscului. Am uh, introdus, de asemenea, măsuri anticorupție. Asta la nivel strategic. La nivel operațional am uh, stabilit un obiectiv, o țintă în ceea ce privește rata de proiecte contractate um, ce ar trebui să fie atinsă până în acest an. Acum suntem la 40-50%. Anul trecut am avut o țintă de, proiect, de apeluri lansate la 75%. Încercăm deci să respectăm aceste ținte. Coordonăm uh, sistemul și de previziuni care ne arată ce se poate întâmpla, care, ce, care pot fi problemele, ce pot apărea și așa mai departe. Acestea sunt măsuri pe care le-am luat în această etapă. Aș dori să vorbesc și despre sinergiile între ESIF și celelalte instrumente. Am dorit să obținem mai multe informații, des, informații despre asta, dar uh, nu reușim să obținem rezultate uh, sistematice. Sunt practic două luni, lumi diferite. Am încercat uh, să promovăm aceste sinergii, am creat un um, parteneri, acord de parteneriat, am creat uh, un mecanism de coordonare între diferitele instrumente. De asemenea, avem o serie întreagă de actori uh, când discutăm licitațiile instrumentele um, centrale sunt gestionate de uh, diferite autorități în Republica Ceha. Trebuie să invităm pe toți uh, partenerii uh, pentru a vedea cum putem îmbunătăți lucrurile. Acest slide vă dă câteva exemple de sinergii Avem programul operațional uh, Cercetare și Dezvoltare și Orizont 2020. Avem un proiect de excelență în tehnologie laser. Suntem înaintea semnării acordului și punerii în aplicare. Un alt exemplu ar fi programul operațional uh, Antreprenoriat, Inovație și Competitivitate și uh, Clean Sky 2. Obiectivul este să avem sinergii aici și dorim să folosim uh, așa numită etichetă de sinergie pentru proiectul uh, Clean Sky 2. S-ar putea să lansăm o licitație separată pentru acest proiect. Deci, o serie întreagă de exemple uh, din Republica Cehă De asemenea, există informații în ceea ce privește uh, unele constrângeri când comparăm uh, ESIF și programele gestionate la nivel uh, central. Avem, există cereri de coordonare um, ce fac ca lucrurile să fie mai, mai complexe și ar putea chiar să contrazică simplificarea. Există reguli uh, diferite uneori în ceea ce privește uh, cele două tipuri de fonduri. De asemenea, ne lipsesc informațiile la nivel uh, de proiect la programele gestionate central. Dacă vrem să vorbim despre interconexiuni, și despre crearea sinergiilor în, înspre, între cele două instrumente. Însă, fondurile ESIF și cele gestionate central sunt diferite. Le ar trebui să se completeze, nu să sprijine același lucru și să nu uh, creeze concurență, ceea ce se întâmplă probabil în acest, în acest caz. Aș dori să uh, Vă vorbesc și despre rolul fondurilor ESIF în uh, gestiunea partajată ca instrument de dezvoltare în regiuni, pentru că este un obiectiv, este o politică orientată pe obiective pe termen lung. Nu considerăm uh, că o schimbare ar fi uh, rezonabilă în acest moment. La anumite fonduri uh, cum este EFSI, Republica Cef, Cehă participă, candidează pentru anumite proiecte. Nu avem foarte multe date privind evaluarea unor astfel de instrumente și proiecte. De asemenea, adiționalitatea la proiectele ESIF este importantă. Reiese că există mari diferențe la nivel practic Voi uh, încerca să accelerez. Ultimul punct se referă la ce să facem în viitor. Ne-am uh, am învățat uh, lecțiile pe care trebuia, trebuia să le învățăm, cunoaștem provocările, știm ce să facem și ne angajăm să participăm la schimbarea sistemului. Cred că această nouă mentalitate ne va permite să obținem și noi rezultate. Pe scurt, despre 3-4 elemente pentru viitor, uh, esențiale, nu numai pentru Republica Cehă, din punctul meu de vedere. Trebuie să avem o viziune strategică pentru 2030 și obiective în Uniunea Europeană. Obiectivele și cadrul uh, tematic sunt esențiale. Trecem printr-o reformă a politicii de coeziune, chiar dacă nu avem date în ceea ce privește noile reforme, însă uh, o continuitate mi se pare mai importantă decât o revoluționare radicală. Um, perioada până în 2020 este a treia perioadă pentru noi și oarecum avem senzația că de fiecare dată o luăm de la început, că de fiecare dată sunt noi prevederi și noi elemente. Considerăm că gestionarea partajată este principiul esențial al politicii de coeziune Trebuie să continuăm pe această cale, dar să-l îmbunătățim. De asemenea, sim, uh, simplitatea. Trebuie să creăm o nouă, un nou cadru pe baza experienței. Și, bineînțeles, să ne orientăm asupra rezultatelor, însă trebuie să avem grijă să nu creăm uh, un instrument de politică de coeziune care să fie paralizat de prea multe condiționalități. Cred că mi-am depășit uh, timpul. Ce aș mai dori să spun este că trebuie să ne pregătim dinainte. Pachetul legislativ privind uh, noul cadru multianual ar trebui să fie disponibil cât se poate de repede, cel târziu în mai 2018, altfel vom avea exact aceeași problemă ca înainte de această perioadă de programare. Iată, aici pe ultimul slide vedeți unde puteți găsi uh, mai multe informații despre uh, tot ceea ce v-am prezentat. Mulțumesc pentru atenție. Uh, merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnule Scorna, pentru această uh, prezentare foarte cuprinzătoare a, a cazului ceh. Acum am să îi dau cuvântul domnului Manca, care dorea să intervină acum. Vă rog, domnule Manca. Predsedá by som obidvom, obidvom týmto prezentáciám... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun ceva despre cele două prezentări. În primul în prima se vorbea despre combinarea fondurilor structurale cu FC, de exemplu, și faptul că Comisia Regi a fost împotrivă. Însă și în această prezentare, a doua prezentare, am, găsit o, am regăsit idei. Și anume că nu este în regulă când sunt uh, direcționate fonduri dintr-un uh, sau sume dintr-un fond în altul. Se vorbește despre faptul că atunci când rămân fonduri disponibile, în general, pot să um, fie alocate țării respective. Însă se poate întâmpla ca dacă într-o țară rămân disponibile fonduri, atunci acestea uh, ele pot fi redirecționate către regiuni care oricum sunt prospere și nimeni nu-și dorește asta. Însă cred că am găsit o soluție în acest sens. Nu trebuie să uh, Există aceste fluxuri financiare, însă am uh, identificat această regulă um, care rotativă care ar permite utilizarea altfel a fondurilor și credem că și Comisia Rege ar putea susține uh, această idee. Încă un punct În ceea ce privește simplificarea regulilor, dacă în momentul în care statele membre deja cunosc regulile existente și s-au obișnuit cu ele, bineînțeles că nimeni nu-și dorește să complicăm regulile actuale, dar când ne uităm la analize, toate guvernele, toate țările și beneficiarii își doresc o simplificare mai puțină uh, Uh, birocrație ar fi cu siguranță utilă și ar permite și economisirea unor fonduri. Mai puține verificări uh, și așa mai departe, tot felul de lucruri uh, normale pe care și le dorește toată lumea. Nu ca fiecare primar, uh, o dată la doi ani, să trebuiască să primească, să, mm, să fie supus la trei tipuri de audit. Cred că toată lumea își dorește asta. Am uh, vorbit și despre problemele existente, despre implementarea înceată. Spuneți că nu există suficiente proiecte, că nu există suficientă capacitate administrativă, însă a făcut comisia o, o analiză atunci când s-au făcut plățile foarte târziu? Poate că asta a împiedicat oamenii să mai participe. Când eu eram primar, situația mi se părea groaznică Colegii mei și-au spus că nu vor mai construi uh, poduri cu fonduri europene pentru că au avut uh, mari probleme uh, să aște- așteptând 2 ani de zile plăți. Deci și asta ar putea fi o eventuală explicație. Atât din partea mea. Mulțumesc. Uh, merci, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Manca. Acum domnul Olbricht dorește să intervină. Merci, Just... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă gândeam că poate ascultăm și pe ultimii intervenienți, nu? Dar uh, vreau să reacționez la ce am ascultat deja. Trebuie să înțelegem dezbaterea care se poartă la Comisia Regii și care este situația la momentul de față. În primul rând, aș vrea să-l întreb pe raportor la ce folosește EFSI. Eu mi-amintesc că că atunci era vorba pentru proiectele uh, care puteau fi uh, avalizate, dar care totuși erau riscante, cele mai riscante. Aceasta este pentru mine principala uh, problemă din punctul meu de vedere. Înțeleg ratingurile AAA pentru BEI, dar BEI, dacă BEI uh, refuză un anumit proiect pentru că el este prea riscant, pentru ce mai avem fondul acesta pentru investiții strategice? Am discutat doar EFSI, după aia am discutat EFSI în legătură cu investițiile uh, strategice, dar întrebarea este dacă dorim să construim această complementaritate sau dacă dorim să creăm o strategie de ieșire uh, pentru fondurile care nu sunt cheltuite, dacă vrem ca ele să ajungă la EFSI sau nu. Și tocmai de aceea avem și uh, omnibus. Acolo exista noțiunea corectă de complementaritate, dar uh, ideea, posibilitatea de a lua bani de la coeziune pentru uh, și a-i direcționa la EFSI, atunci aceasta reprezintă o strategie de ieșire, de exit. ESIF și EFSI sunt diferite pentru că cerințele aplicabile sunt diferite. Comisia ar trebui să se gândească la cerințe comparabile, de exemplu în cazul ajutorului de stat, pentru că banii vor părăsi politica de coeziune și se vor îndrepta către EFSI, pentru că pur și simplu e mai ușor să se întâmple așa. Ar fi și mai ușor din punct de vedere al procedurii. Și tocmai la asta s-a referit și raportorul. Aceasta este problema pe care am discutat-o la regii azi, problema pactului de stabilitate. Pactul de stabilitate versus politica de coeziune. Avem aceleași reguli pentru ESIF și EFSI sau avem uh, reguli diferite? De exemplu, avem uh, administrare comună în comună într-o parte și în altă parte uh, gestionare directă sau prin BEI. Dacă așa stau lucrurile, putem transfera bani de la unul la altul, deși metodele sunt complet diferite? Poate că vom asculta de la ceilalți vorbitori ce uh, întrebări vin din teren. Avem o trusă de instrumente foarte clare. Dacă cineva vrea să creeze un proiect, unde sunt fondurile? Sunt la EFSI sau la ESIF? Care sunt regulile? Avem reguli clare sau uh, putem să ne adresăm unui fond sau altul în funcție de cerințele pe care preferăm să le alegem. Cred că totul este uh, foarte confuz și imaginea ar trebui să fie mult mai clară. Poate că nu sunt eu suficient de bine informat, dar cred că avem nevoie de un răspuns clar, pentru că beneficiarii trebuie să înțeleagă foarte bine uh, ce pot face cu aceste instrumente. Mulțumesc, domnule Olbricht. Nu știu ce să fac acum. Poate că ar fi cel mai bine să le permitem... Vrei să intervii acum? Vrei să facem acum o dezbatere? Nu știu dacă mai avem suficient timp pentru ceilalți doi uh, invitați. Deci vă propun oficial să așteptăm să ascultăm și ultimele două uh, intervenții, ultimele două prezentări și poate că vom asculta acolo și câteva răspunsuri la întrebările pe care uh, le-a le pus uh, colegul nostru. Jorge Nunes Ferrer, uh, consultant independent la Centrul European de Studii de Politică, va avea acum cuvântul. Este adevărat, lucrez pentru CEPS. Mie îmi place să mă ocup și de proiecte reale. Nu-mi place doar să reflectez, ci și să pun în practică reflexiile noastre. Vreau să văd cum funcționează în practică fondurile, nu doar teoretic. Mă întrebați dacă am vreun răspuns la întrebările care s-au pus. Mă voi referi la chestiuni uh, pe care le-ați menționat dumneavoastră, însă 10 minute nu vor fi niciodată suficiente pentru uh, a furniza prea multe răspunsuri. Eu am decis în prezentarea mea scurtă să uh, fac o prezentare uh, generală. Întrebările pe care dumneavoastră le-ați pus nu sunt întrebări de necunoscător. Doar puține persoane vă pot răspunde, dar răspunsuri există. Uh, cât despre ESIF și legătura cu celelalte fonduri de investiții, vreau să vă prezint uh, ce, uh, să vă prezint ce cred eu că este necesar. Am citit deja Omnibus, cred că pentru mine elementul Omni este prea uh, preponderent. Este legea, chiar dacă nu ne place să o citim, haideți să vedem dacă reușesc să folosesc și prezentarea în PowerPoint. Uh, care sunt obiectivele noastre, pentru ce EFSI, pentru ce ESIF și ce vrem să uh, realizăm prin ele. Nimeni nu și amintește uh, de valoarea mijlocul perioadei din 2010. Uh, Nimeni n-a făcut atunci nimic. Însă, acum propunerile, deși lasă încă lacune, uh, Uh, fac și lucruri, lucruri bune, însă anumite simplificări pot genera mai târziu complicații și mai mari. Avem uh, bugete care să uh, ne răspundă la nevoile actuale. Avem nevoie de programare integrată, trebuie să integrăm fondurile diferite și trebuie să folosim instrumente diferite care să rezolve problema șomajului, um, investițiile în infrastructură, să combinăm lucrurile. Lucru foarte dificil pentru multe administrații, pentru că lumea a fost împărțită pe sectoare și acum ne mutăm. Lucrurile se schimbă și lumea devine din ce în ce mai integrată. Și problema aceasta nu afectează doar fondurile europene, avem nevoie de soluții inovatoare. Pentru că trăim într-o lume în care inovația se petrece extrem de repede. Și noi trebuie să facem față în ciuda birocrației acestei noi situații. Avem nevoie de finanțare uh, prin uh, sectorul privat. Uh, acestea au fost necesare întotdeauna. Guvernele recurg la această chestiune dintotdeauna. Nu este invenția Uniunii Europene. Avem nevoie de mai multă inovație la nivel social. Avem nevoie de orașe cu infrastructură adecvată. Degeaba in... adoptăm uh, sisteme noi dacă persoanele nu le vor folosi. Și acest lucru se face în uh, domeniul transportului, în domeniul uh, energiei și așa mai departe. Trebuie să avem inovație cu care să rezolvăm, să găsim soluțiile mai multe probleme deodată. Trebuie să ajutăm și sectorul de afaceri și interacțiunea socială dintre oameni și uh, ocuparea forței de muncă. Trebuie să avem mai multe obiective în același timp. Trebuie să trecem de la infrastructura gri la uh, modelul antreprenorial care își asumă riscuri. Și cum ați, ați întrebat dumneavoastră, domnule Olbricht, dacă acest fond nu este pentru uh, investiții riscante, atunci pentru ce l-am mai creat? Însă sectorului public acum îi se cere să acționeze ca un antreprenor social. Trebuie să-și asume riscuri. Care este problema fundamentală? În primul rând, este problema încrederii atunci când vine vorba de bugetul european. Încrederea este foarte importantă pentru că fără încredere nici nu mai contează cât de mult simplificăm o procedură înainte să o complicăm din nou. La simplificare, la regula simplă, vor exista întotdeauna excepții, ceea ce complică mai mult lucrurile. Și știm foarte bine uh, din uh, limba franceză că nu este nimic mai complicat uh, decât o regulă cu excepții. Atunci când excepția devine regulă, atunci uh, începi să te confrunți cu probleme. Și asta se întâmplă și cu fondurile europene. Prea multă complexitate, povară administrativă, o concentrare prea mare pe procedură, um, face rău. Uniunea Europeană a fost presată la un moment dat să-și asume rolul de gestionar de fonduri, ceea ce însemna că s-au schimbat multe proceduri. Singura problemă este că există o protecție exante a interes, intereselor uh, financiare, pentru că nu există răspundere expost. Statele membre nu pot fi ținute responsabile, doar Comisia poate fi ținută responsabilă. Noi creăm uh, reguli, trebuie să creăm reguli care să fie uh, Uh, pur și simplu impermeabile. Dacă nu sunt așa, nu rezolvăm nimic. Tu ești responsabil, dar nu îi poți trage pe alții la răspundere și de aici apar toate problemele. Eu chiar vă recomand să uh, citiți uh, anumite rapoarte referitoare la auditurile multiple, la schimbarea legislației și să vedeți cât de mult se complică lucrurile în momentul în care se simplifică excesiv situația, de fapt. Am înțeles care sunt motivele fundamentale. Pentru că la început nu înțelegeam uh, de ce s-a ajuns aici. Credeam că totul este o nebunie. Există motive logice, rezonabile. Um, a doua problemă este fragmentarea. Um, direcțiile generale, programele au proceduri diferite. Sunt foarte multe formulare de solicitare, sunt multe tipuri de raportare, audituri multiple pentru același proces. Citeam un proiect din Olanda care nu doar că a fost auditat de mai multe ori, dar a trebuit să raporteze pentru același proiect la trei direcții generale diferite. Noi le cerem regiunilor să-și combine fondurile, după care le spunem bravo, ați făcut asta, acum uh, aveți auditul duble și trebuie să le raportați uh, la trei direcții generale pentru același proiect. Deci, până la urmă, stimulentul care mai e? Avem o fragmentare de, uh, a fondurilor prin prealoc, prealocare, ceea ce înseamnă că eligibilitatea fondurilor uh, Eh, eligibilitatea eh, se bazează pe unele reguli eh, de bază care nu mai sunt corespunzătoare la momentul de față. În agricultură, de exemplu, deciziile s-au luat pe baza unui randament de acum 100 de ani. Regiunile nu sunt mulțumite, fermierii nu sunt mulțumiți pentru că fondurile sunt alocate uh, pe baza obiectivelor. Acestea sunt un fel de reminiscențe istorice în buget. Nu vreau să vă spun numai lucruri îngrozitoare, dar v-am spus care sunt cauzele suprapunerilor și complexităților. Fondurile europene sunt împărtățite între obiective, regiuni, sectoare, subdiviziuni, direcții generale, lucru care iarăși complică foarte mult lucrurile în pregătirea proiectelor. Apoi avem și problema finanțării uh, împărtășite, comune, uh, Apoi avem nivelul central, la care există mecanismul interconectarea Europei, EFSI și alte chestiuni. Avem apoi Inofin pentru IMM-uri, COSME pentru susținerea IMM-urilor, tot pentru inovare și EFSI pentru susținerea IMM-urilor, tot pentru inovare și nu mai știm unde suntem, pentru ce ar trebui să facem solicitările. Avem uh, propunerea pentru noul cadru financiar multianual, avem uh, și uh, evaluarea la mijlocul perioadei care ne duce până în 2020. Dumneavoastră ați propus finanțarea prin rată fixă, ceea ce este grozav. Acest lucru se poate aplica în momentul în care nu există în, în, încredere. Se vor crea excepții, ratele de eroare vor crește, ziarele iarăși vor uh, vui că sunteți corupți și sunteți un dezastru. Apoi veți uh, permite printr-un nou act comisiei să schimbe rugurile. După care se va ajunge la un buget bazat pe performanță, ceea ce e grozav. Însă, în mod normal, bazarea bugetului pe performanță a fost o idee care ar fi fost alternativa la simplificare. Acum va fi uh, un control prin performanță pentru că totul a fost simplificat excesiv. Mie mi-e teamă că se va ajunge de fapt la un control prin performanță iar sistemul vechi va rămâne neschimbat. Deci cred că de fapt povara se va, schimb, se va uh, spori și mai mult, va fi și mai mare, pentru că fără încredere nu poate exista un buget bazat pe performanță. Repet, există o probleme a încrederii uh, dacă dorim să realizăm simplificare și armonizare, um, este complicat. Ajutor pentru a combina ESIF și EFSI. Lucrurile se pot uh, schimba în bine în momentul în care Fondul pentru dezvoltare rurală va fi combinat cu EFSI, însă este de răspuns la întrebarea de unde vine garantarea, garanția. Complementaritatea și sinergia. Cred că rămâne în continuare foarte fragmentat acest domeniu. Administrația e greu de schimbat și cred că fragmentarea va rămâne o problemă. În ceea ce privește flexibilitatea, mă tem că vom face în continuare uh, greșeala de a seca bugetul pentru chestiunile care aduc o valoare adăugată mare la buget pentru a le finanța pe, care, pe cele cu valoare adăugată mică. Și în final, uh, fondurile fiduciare interne, această idee, această diluare a unității bugetului este o uh, problemă de guvernanță mai, la nivel mai puțin înalt. Cred că trebuie să fiți conștienți de riscurile cu care ne vom confrunta probabil în 2020. Eu cred că trebuie să uh, alegem un buget simplificat. Ideea uh, folosirii fondurilor de coeziune nu este suficientă. Avem nevoie de uh, un instrument mai amplu care să uh, acopere și riscul. Trebuie să există un fond de risc pentru că acum avem foarte multe uh, instrumente financiare mici. Trebuie să existe undeva o garanție, poate în fondul de coeziune, poate în altă parte. Important însă este ca uh, distribuția riscului între regiuni uh, să fie cât mai uh, mică. Riscul poate fi redus, de exemplu, având uh, în acest uh, cea un comun regiuni germane, de exemplu. Uh, Revizuirea la mijlocul perioadei reprezintă o îmbunătățire, însă trebuie să folosim uh, fondurile în mod armonizat, trebuie să reducem complexitatea instrumentelor financiare, pentru că ele trebuie să fie bazate nu doar pe obiective, ci și pe cerere. Trebuie să evităm să împărțim lucrurile în categorii și subcategorii și să avem ghișe unice aplicări, aplicații prin proceduri unice de depunere a cererilor, audituri unice și așa mai departe, pentru că tu ca beneficiar nu trebuie decât să faci un proiect bun, nu trebuie să știi de unde, din câte buzunare vin banii pe care îi vei primi. Mulțumesc! Uh, merci, Jorge Iunex Ferrer. Mulțumesc, uh, Jorge. Ați, av- ați avut o intervenție uh, interesantă. Îi dau acum cuvântul domnului Julien Watry, Societatea de Investiții uh, a celei de-a treia revoluții industriale. Bună ziua, mulțumesc uh, tuturor. Eu uh, am să încerc să am uh, o intervenție foarte rapidă despre uh, o regiune a Franței uh, în care s-a trecut la a doua regiune industri revoluție industrială și care acum trei ani a decis să se lanseze în a treia revoluție industrială. Nu știu dacă sunteți familiarizați cu acest concept. Un economist, Jeremy Rifkin a lansat teoria pe baza căreia unei uh, economii, um, unei, uh, o economie se poate lansa astăzi pe baza unei economii decarbonizate și energii mai uh, puțin scumpe. Una dintre inițiativele acestei regiuni a fost să lanseze CAP 3 RI, un fond pentru a treia revoluție industrială. Un fond care uh, s-a bucurat de la bun început de susținerea Uniunii Europene prin FEDER și, pen, și mulțumită planului Juncker. Acest fond era bazat pe uh, axa a treia europeană, cea a energiei bazată pe economia fără carbon. Evaluare Exante a arătat uh, că există um, un, o lacună în această regiune a Franței față de finanțarea necesară și că trebuia creat un fond prin care să se finanțeze IMM-urile, societățile uh, noi, up urile și chiar și filialele grupurilor mari. Mulțumită acestui uh, studiu s-a dovedit că întreprinderile aveau nevoie de asistență tehnică care să le permită să dezvolte proiecte noi. În ceea ce privește alegerea administratorului fondului, această procedură a început acum un an și jumătate, în iulie 2015. O cerință preliminară, selecția a fost că uh, trebuie ca uh, administratorul să investească 5 milioane de euro în acest uh, instrument financiar. în parteneriat cu uh, Finorpa, Nord Capital Partners a fost, a fost, a fost candidatul uh, care a câștigat. El deține acum 33% uh, din All Capital Partner și a creat uh, un fond uh, de investiții, Troian capitan care a investit sute de milioane de euro în această regiune a Franței. Etapele creării acestui fond sunt următoarele. BEI a ajutat foarte mult uh, regiunea și am mă investit 20 milioane de euro pentru crearea fondului CAP 3 ERI. În octombrie 2015 am fost selectați ca administratori uh, ai acestui fond de investiții. S-au acordat fonduri FEDER în valoare de 15 milioane de euro, iar în noiembrie 2015, în octombrie 2015 s-a format această societate. 15 uh, milioane de euro prin FEDER, ce am investit noi, ce am investit noi și 2 uh, milioane și jumătate din altă sursă. Banii s-au adunat foarte repede, deci din iulie 2015 și până în noiembrie 2015 s-au realizat toate aceste lucruri. În noiembrie 2015 s-a și creat uh, fondul. Astăzi, 12 milioane jumătate din uh, cele 15 au fost investite de uh, o numită investiție, Credit Agricol și Banca Europeană de Investiții au fost de asemenea implicate. BEI cu uh, 20 de milioane de euro. Trei milioane de euro au venit uh, de la o firmă care ni s-a alăturat în urmă cu doar trei luni. Avem foarte mulți investitori privați care ni se adresează și își exprimă dorința de a investi în fondul CAP3 ERI. Astăzi, problema pentru noi nu este cum să strângem bani, ci cum să investim. Cât despre schemă uh, avem uh, un efect de pârghie cu investițiile pe care le-am primit. Acum uh, fondul CAP3RI gestionează 40 de milioane de euro, însă prin efectul de pârghie ajungem la o investiție totală de 200 de milioane de euro. Deci de 5 ori ne sporim uh, valoarea fondurilor strânse. Obiectivul acestui fond uh, a fost uh, cel pe baza căruia am fost judecați. În 2050 vrem să ne bazăm pe 60% pe energii regenerabile, să reducem gazele cu efect de, cer, de, cer, de seră de patru ori și să atingem alte obiective de mediu. Noi ne bazăm uh, pentru tranziția energetică pentru cei, cei trei, uh, cei patru piloni și uh, pe economia circulară. Ne gândim la energia solară, pe biomasă, pe modul în care se gestionează energia prin rețelele inteligente, eficiență energetică, mobilitate inteligentă și economie circulară, adică reciclarea și revalorizarea deșeurilor la nivel industrial și la nivelul colectivităților. e, proiectele trebuie să aibă legătură cu a treia revoluție industrială, deci să se investească în capital pentru dezvoltare. Nu știu dacă cunoașteți uh, uh fondurile de investiții uh, de equity. E vorba de uh, fonduri deja mature care au cifre de afaceri uh, importante cu excedent la export și care au nevoie de finanțare prin care să-și consolideze capitalurile proprii în vederea dezvoltării proprii. Ne investim uh, în uh, IMM-uri, în uh, entitățile cu scop special și întreprinderi cu capitalizări medie, capitalizare medie și în proiecte care au ca scop crearea de locuri de muncă pentru regiune. Iată și principalele caracteristici ale fondului. Astăzi ne considerăm acționar minoritar. Noi investim, dar uh, primim mai puțin de 50% din uh, părțile sociale ale societății. În general, 15-20% uh, ne revin nouă. E vorba de, un, de fondul CAP3RI, care de fapt este o societate de investiții În general, obiectivul este ca din 2027 uh, banii să ajungă înapoi la investitori. Deci în uh, șapte ani, uh, mai puțin decât 8 până la 10 ani, care este media în fondurile clasice de investiții. Noi uh, suntem destul de limitați în uh, ceea ce privește tipurile de proiecte în care putem investi. Uh, facem o revoluție, e vorba de elemente noi și tocmai de aceea vin la noi foarte multe startup-uri. Cap 3 RI uh, ne spune că nu putem neapărat să investim în aceste proiecte azi. Le permitem însă acestor proiecte să se dezvolte prin intermediari din zonă. Dacă nu, nu avem, uh, nu dispunem de fondurile necesare, le căutăm investitori privați în zonă, în regiune. Folosim uh, obligațiunile convertibile, com, convertibile și acțiunile ordinare, obișnuite, ordinare, primele 3 milioane de euro pe care îi putem investi într-o societate trebuie să fie obligatoriu adunate prin fondul CAP 3 ERI. Deci primele 3 milioane trebuie să vină prin cap treierii și cele 7 milioane care ar răspunde, dacă ar fi vorba de investiții de 10 milioane, trebuie să vină prin alte fonduri de investiții sau prin uh, partenerii noștri uh, financiari. Asistența tehnică este limitată la maxim 2,5-2,5 milioane de euro. Cele 2,5 milioane care au venit din FEDER uh, este ceea ce ne distinge pe noi de alte fonduri, pentru că suntem un fond de investiții circular și specializat. Noi suntem diferiți față de alte fonduri de investiții, pentru că noi putem să ajutăm societățile în care dorim să investim. Mulțumită acest, acestui uh, acestui uh, nivel de 2,5 milioane de euro al grantului care ne parvine din FEDER. Asistența tehnică poate fi folosită înainte de a investi în mod clasic în societate. Avant de, de pouvoir investir. E un proiect în care se poate investi, dar nu suntem obligați să investim. Dacă decidem să nu investim, nu e nicio problemă. Și asta se întâmplă des. Vedeți că sunt două aspecte aici. Odată sprijin, pentru că noi venim aici să ajutăm promotorii proiectelor și avem cam 200 de milioane de 200 de mii de euro pentru astfel de activități și apoi evaluare ca să vedem uh, în ce măsură proiectele vor avea un impact în sensul acestei a treia revoluție industriale asupra economiei. Dacă produsul va fi corelat cu caracteristicile noastre, care va fi impactul în materie de emisie de dioxid de carbon în raport cu proiectul respectiv și așa mai departe. Obiectivele generale a Capreris e să fim un uh, investitor de capital, investit pe termen lung și care să ajute societățile comerciale să se dezvolte. Apoi, uh, noi uh, putem investi pe termen mai lung decât investitorii convenționali și suntem și investitori locali, pentru că lucrăm, suntem foarte aproape de partenerii noștri. Fondul a fost creat în decembrie 2015 a durat cam un an până să punem totul la oaltă, să creăm o echipă. Avem un total de 110 proiecte, toate asociate cu această a treia revoluție industrială și cu regiunea noastră. Am analizat în detaliu 45 dintre ele Am uh, trecut în etapele următoare cu șapte proiecte. Acestea șapte au fost prezentate Comitetului Consultativ pentru Investiții, în care se găsesc experți și acționari. Și pe aceste șapte proiecte am făcut două investiții concrete. În două regiuni Ana. Okay. Drecan și Astradec, de altfel. Odată cu Dreco, în 2016, fac electrobobinare. Repararea mașinilor rotative. Vă întrebați care e legătura cu a treia revoluție industrială? Când reparați un motor, uh, se bobinează cu fir de cupru și acest fir de cupru poate fi revalorizat. Asta ne duce la economia circulară și, în al doilea rând, această companie, care inițial nu era bazată în regiunea noastră, va pune pe picioare un proiect de recondiționare a fermelor eoliene în regiunea noastră. Deci o piață care nu exista în Franța. Bun, o să vedem ce se întâmplă pe timp de 15 ani, dacă mergem înainte sau dacă nu. Această activitate va genera locuri de muncă, pentru că avem în vedere crearea a 60 de locuri de muncă în următorii 5 ani în regiunea noastră și vorbim de o investiție de 10 milioane asociate cu această nouă investiție. Asta totul pornind de la o investiție de un milion și jumătate. Deci avem o, un raport de 1 la 5 în materie de capital investit. A doua societate e Astradec. Am investit aici cu o lună în urmă. Cifre de afaceri 15 milioane. Angajează oameni în regiunea noastră, și are baza în regiunea noastră și se axează pe reciclarea deșeurilor. Au și alte proiecte deosebit de importante pentru economia locală și se bazează foarte mult și pe creștere externă. vorbeam de șapte proiecte prezentate Comitetului Consultativ, două au primit deja investiții, există altele cinci care sunt uh, în curs de finanțare și se axează pe tematica economică relevantă în regiune, metanizarea, cum îi spunem noi, iarăși asociată cu economia circulară și apoi uh, un proiect de recuperare. E vorba de a recupera căldura scăpată și redirecționarea ei spre situri industriale. E deosebit de important pentru regiune. Și aici, în principal, vorbim de asistență tehnică. Vă mulțumesc! Ah, Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Acum, cei care v-au ascultat cu atenție știu uh, cum stau lucrurile cu CAP3RI. Ascultând, vă avem impresia că vedem un mic, o mică EFSI regională axată pe a treia revoluție industrială. Asta ați fi dumneavoastră, de fapt. Nu știu dacă chiar așa stau lucrurile, dar uh, mi se pare că, într-adevăr, sunteți o adaptare regională a modelului elaborat la nivel european. Dau acum cuvântul colegilor care au cerut să intervină, domnul Ulbricht, domnul Manca și domnul Fernandez a cerut la rândul său să intervină. Dar am să încep cu domnul Fernandez, raportorul nostru. Mulțumesc uh, foarte, foarte repede. Obiectivul FC e acela de a veni ca un, ca un element suplimentar nu o să-și asume proiecte cu un risc extrem de ridicat, dar proiecte riscante oricum. Cred că se face o confuzie între posibilitatea de a face o conexiune cu fondurile din politica de coeziune și am pus o întrebare comisiei și după intervenția după intervenția lui Jan Olbricht. Statele membre, în acordele de parteneriat, au deja posibilitatea de a crea fonduri de investiții pentru instrumente financiare. Nu cred că ar fi bine să faci o combinație, asta da, să faci o combinație, dar să iei bani din politica de coeziune pentru a-i transfera în EFSI, aș zice nu. Pentru că astfel Banca Europeană de Investiții ar putea să aibă o atitudine extrem de discreționară și să spună acum, pentru că n-ai utilizat fondurile așa cum trebuie, trebuie să iei bani de la politica de coeziune și să-i bagi într-un instrument uh, financiar dacă vrei ca proiectul să fie acceptat. Nu cred că despre asta vorbim. Dacă despre asta vorbim, consider că ar fi o idee extrem de proastă. Dacă vorbim de o posibilitate de flexibilitate, statul membru spune, bine, dar eu acum uh, trebuie să-mi consolidez instrumentele de finanțare regională sau națională, atunci aș spune mai curând da. Pentru că ar fi uh, un lucru pe care îl dorește statul membru, n-ar fi nimic impus de Banca Europeană sau de gestionarea EFSI. Complementaritatea în vederea unor sinergii pentru EFSI și alte instrumente financiare și fondurile din politica de coeziune fondurile structurale, cred că această componentă este deosebit de importantă, însă întrebarea se pune despre ce vorbim. Dacă vorbim de posibilitatea de a lua bani din politica de coeziune și a-i băga în EFSI și atunci vine EFSI și spune ce facem cu bani din politica de coeziune, nu, ar fi o imixtiune nedorită pe care nu trebuie să o acceptăm. Și o altă întrebare de ce stăm prost cu executarea fondurilor structurale în prezent? E regula N plus 3, cum spune descomisia. că vorbim de simplificare, că nu totdeauna am temeri, pentru că am văzut în fiecare cadru financiar multianual, vorbim de simplificare și după aceea complicăm. Care e simplificarea pe care trebuie să o operăm acum, rapid, pentru a îmbunătăți această proastă execuție a fondurilor structurale. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul uh, colegului nostru, domnul Köbel. Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor um, experților pentru prezentări. Au fost prezentări foarte variate și s-au, completat s-au completat foarte bine. Și cred că tocmai din, aceste, din această varietate a ieșit că noi în Uniunea Europeană încercăm să facem quadratura cercului. Și nu va funcționa. Ceea ce a spus uh, foarte frumos și domnul Nois este că nu putem să spunem în același timp că vrem să avem uh, proceduri uh, clare, uh, verificabile, uh, verificate de multiple autorități, pe de o parte, și pe de altă parte să spunem că vrem un buget orientat pe rezultate, pe care să-l mai verificăm încă o dată și să-l audităm. Cred că puțin dintre noi ar fi uh, dispuși să uh, renunțe la procedurile vechi. Însă dacă le menținem, la final vom avea două proceduri de auditare. Și asta nu numai că va complica lucrurile, dar va și înrăutăți rezultatele, pentru că toate acestea sunt uh, bariere, inclusiv bariere mentale. Trebuie să ne punem în locul celor care ar trebui să facă un astfel de program. Dacă Um, există riscul de a-și pierde reputația pentru că vor face greșeli, toată lumea va renunța. Poate că și acesta este un uh, motiv pentru care nu sunt uh, implementate anumite lucruri, pentru că pur și simplu e prea complicat. Cred că dacă vrem să avem din ce în ce mai multe competențe și vrem să finanțăm din ce în ce mai mult, asta, este, asta va duce clar la o, comple- o complexitate mai mare uh, și o respingere din partea cetățenilor și orice alt, uh, altceva e o poveste, un basm. Deci cred că ar trebui să, deschi, să discutăm deschis despre cum putem să obținem o valoare adăugată la nivel european și apoi să ne concentrăm pe acest punct, dar cu mai mare încredere în statele membre. Trebuie să acceptăm că anumite lucruri vor fi făcute. Invers însă, trebuie să nu acționăm acolo unde statele membre se descurcă și fără noi. De ce să se implice Uniunea Europeană? Asta ar uh, contribui la reducerea birocrației. Și încă un element. Există o serie întreagă de posibilități de finanțare a unui buget. Investiții directe, cheltuieli, dar și garanții de, de ce ni se folosesc acestea. Însă, din ce în ce mai mult ne complicăm și bugetul pentru că tot inventăm instrumente noi. Ce um, ne împiedică ca toate lucrurile ce se finanțează prin EFSI să fie finanțate oricum prin BEI. Și aceasta de mult uh, făcea credite sau uh, acorda garanții și dacă vrem să finanțăm anumite domenii, trebuie să punem la dispoziție și fondurile. Să venim cu argumente de efect de pârghie și, uh, e prea mult. Am ascultat de asemenea multe discuții despre adiționalitate. Niciunul dintre argumente nu a reușit încă să mă uh, convingă. No, un argument uh, care să justifice o, o reală adiționalitate. Și până la urmă e vina noastră când luăm aceste decizii. Deci, da, simplificare, într-adevăr, dar asta înseamnă și o schimbare de paradigmă uh, și fără să prelungim uh, vechile paradigme și aceleași lucruri pe care le făceam în speranța unui rezultat diferit. Mulțumesc! Mulțumim, da, acum cuvântul uh, doamna Maneti, doamnei Manetici. Mulțumesc foarte mult! Și eu doresc să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru prezentările lor. Îmi cer scuze că a trebuit să lipsesc 15 minute, a trebuit să merg la un vot și am pierdut uh, uh, prezentarea făcută de uh, reprezentantul din Cehia, însă am citit planșele. Sunt pe deplin de acord cu domnul Nunes Ferrer în sensul că bugetul e atât de complicat încât, în ultimă instanță, nu mai putem răspunde la întrebări extrem de simple. Însă vrem, ce vrem să realizăm și ce am realizat. Și dacă vrem o corelație între bugetul european și strategia europeană, vedem că nu, nu e lucru ușor să faci așa ceva. Avem documentul strategic Europa 2020, trebuie să pregătim uh, un document nou, Europa 2030, pentru asta avem nevoie de o corelație clară cu bugetul și ce facem în buget pentru a atinge obiectivele menționate în documentele strategice. Și, într-adevăr, nu e un exercițiu foarte ușor să încerci să faci această corelație. Prin urmare, ar trebui să vedem cum putem reforma bugetul pentru a-l simplifica și, de asemenea, după cum spuneați dumneavoastră, trebuie să ne axăm pe proiecte. Beneficiarii finali și cei care desfășoară proiectele trebuie cu ușurință să poată îndeplini toate procedurile menționate, statuate la nivel european. Noi avem venit cu un proiect și știm exact ce instituție ne dă răspunsurile necesare nu suntem nici măcar aproape de astfel de situație, pentru că nici măcar Comisia Europeană nu poate răspunde, nu poate spune ce se poate finanța uh, din aceste fonduri, pentru că sunt foarte multe surse cu aceeași destinație. În prezentația dumneavoastră ați vorbit de IMM-uri, dar la fel stă lucru, stau lucrurile cu municipalitățile, cu novatorii, cu foarte multe alte categorii situație prea complicată pentru cei care elaborează proiecte și pentru cei care trebuie să facă ceva într-adevăr pentru a atinge rezultatele preconizate. Dacă nu schimbăm situația pentru perioada următoare, o să fim și mai îndepărtați de realitate și și mai îndepărtați de cetățeni și acest lucru, sigur, trebuie să se schimbe, pentru că, într-adevăr, trebuie să rămânem aproape, să fim practici, să găsim soluții la problemele concrete. De aceea sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră și cred că, într-adevăr, ar trebui să trecem la o discuție în profunzime pe această temă. Și ar mai fi o chestiune legată de faptul că atunci când e vorba de uh, uh proiectul european, uh, se acționează pompieristic. Tot timpul uh, tratăm urgențe. Avem în buget un fond de adaptare la globalizare și așa mai departe, toți îl vrem în buget, dar noi nu facem decât să răspundem la situații de criză. nu e ceva neapărat necesar în buget, ci e mai curând uh, ceva similar cu o intervenție guvernamentală în situație de criză economică. Asta facem noi cu bugetul, de fapt. În Parlament, de asemenea, am discutat modul de a utiliza politica, fondurile politica de coziune pentru uh, uh, pagubele produse de cutremure. Da, bine, uh, urgențele trebuie abordate, dar uh, Oare bugetul e instrumentul cel mai bun în acest caz? Cred, prin urmare, că mergem uh, într-o direcție nefericită și de aceea când vorbim de relația dintre FC și SIF, uh, ne scapă obiectivul general. La început, când s-a introdus FC, Ni s-a spus de la comisie, va fi vorba doar de investiții private, proiecte riscante și acum avem combinații cu politica de coeziune. Și, sincer, nu mai înțeleg logica acestui buget. Eu sunt expert bugetar în Croația. 15 ani am lucrat la Ministerul de Finanțe și m-am ocupat de chestiuni bugetare și de politica de coeziune. Mulțumesc! În mod normal, ă, experții noștri ar trebui să vă ajute să vă reorientați, să vă elimine dubile. Da, acum cuvântul domnului Van Nistelrooy. Mulțumesc foarte mult, am putut asculta o parte a prezentărilor, dar am planșele în față. Atitudinea mea este extrem de, de, de pozitivă. Eu sunt olandez, și, ca urmare, eu tind să planific. Lucrurile sunt obișnuit cu nivelul de cooperare industrială din regiune. E ca și în nordul Franței. Ne descurcăm, dar e altfel. Dacă mergi la anumite zone din Bulgaria sau în România, nu ai astfel de nu astfel de cerere și dacă totul se axează pe cerere, ar trebui să înțelegem că sunt diferențe în Europa. Deci mă bucur să văd că sunt percepute aceste diferențe. O componentă esențială este cea teritorială. EFSI nu vine să dragă busuiocul pe aici și pe acolo fără nicio corecțiune. În regiuni, investiții pe termen lung, când e vorba de planificarea capacităților, se înțelege că uh, ai nevoie de experți, dacă vrei o astfel de nouă revoluție industrială, o revoluție industrială fără persoane calificate nu funcționează. Există, prin urmare, această planificare integrată, orizontală în orașe, în regiuni, care oferă o bază pentru această nouă generare de avuție. Uh, s-a vorbit de omnibus și de, de multe altele, dar un element menționat a fost că uh, i-am spus Comisiei Europene, nu e necesar să luăm bani din învelopele pentru statele membre. Aveți încredere în statele membre, dați-le statelor membre posibilitatea uh, să facă ce trebuie, să utilizeze când e nevoie un instrument care să presupună împărțirea riscurilor, cu asimilarea de capital privat uh, și chiar când ne gândim la țintele sociale. eu nu pot să preconizez totdeauna investiții pe termen lung. Vorbim aici de soluții croite pe măsură și să lăsăm statele membre să decidă împreună cu municipalitățile împreună cu alte părți interesate să decidă nivelul la care uh, se operează și de asemenea să decidă în ce măsură folosesc aceste instrumente de tip FC. Ar trebui să fie un instrument care să vină de jos în sus. Nu trebuie să spunem fiecare țară trebuie să folosească o anumită felie din această plăcintă potențială a FC. Nu! Trebuie să existe soluții adaptate la realitatea și la specificul concret din teren. Și se, se tot vorbește de acest blending. Ce-i blending-ul ăsta? Există scopuri clare în tratate în materie de politică de coeziune și instrumentul numit EFSI poate să ajute din anumite puncte de vedere, însă această combinație, acest blending e aiurea. Pentru investițiile noastre, de exemplu, e nevoie de o perioadă de 10 ani. Dacă nu ai 10 ani, nu poți să măsori rezultatele și riscurile sunt pe măsură dimensiunea regională, dimensiunea de timp importantă și diversitatea europeană. Și dacă vrem ca totul să fie ușor și simplu, uh, ne dăm seama că lucrurile sunt mai complicate și n-ar trebui să, să plecăm de la premiză că Europa e toată la fel. Vedem că unele țări sunt mai avansate în materie de astfel de finanțări, deja fac așa ceva și n-au nevoie de FC. În, în Olanda, ca să fiu sincer, nu avem nevoie de FC, dar s-a inventat FC, așa că noi îl folosim dacă tot este. Însă piața de capital s-a descurcat foarte bine și fără FC, nu avem neapărat nevoie de el, dar există. Și ideea e că n-ar trebui să impunem același mod de operare și Siciliei, pentru că nu ajungem nicăieri. Dumneavoastră vorbeați de obiective obiective pentru 2050. Vai ce mă bucur, cineva privește pe termen lung. Așa trebuie să procedăm și atunci să, și să lăsăm statele membre să procedeze cum știu de cuvință. Așa că dacă cineva ar putea să, să răspundă la această solicitare a mea, v-aș fi recunoscător. Mulțumim uh, pentru această intervenție și pentru acest apel final. Poate cineva vrea să reacționeze, domnul Manca? proiectii pre Mulțumesc, domnule președinte. Dacă vă uitați la proiectele pentru EFSI, s-a întâmplat să se construiască o autostradă, 95% investit și 5% din EFSI. Și astfel s-a ajuns și astfel uh, s-au făcut lucruri care poate totuși ar fi fost posibile și fără EFSI. În uh, Franța sunt uh, izolate clădiri, nu știu dacă a fost nevoie neapărat de EFSI pentru așa ceva. Când vorbim despre blending, la Omnibus chiar am propus soluții, am comunicat cu Comisia Regii. Nu fiecare țară este Uh, capa capabilă să folosească toate fondurile de coeziune. Și acolo unde ele nu sunt folosite, ne asigurăm uh, că fondurile mai pot fi folosite. Statul membru ar trebui atunci, uh, cum zicea domnul Van Nistelrooy, să poată face ce dorește cu aceste fonduri. Pentru FC2 nu avem încă reguli și avem nevoie de reguli clare aceste fonduri ar putea fi folosite uh, pentru uh, finanțări în acest domeniu. Inițial ne-am dorit ca EFSI să fie folosit numai dacă ar permite lucruri care altfel n-ar fi uh, realizabile. Nu trebuie să avem situația în care finanțăm același lucru cu sau fără EFSI. Deci, uh, cred că FC ar trebui să fie folosit altfel decât acum. Sunt uh, de acord să avem audituri unitare. Um, o instituție de audit acreditată ar trebui să facă un singur audit, într-adevăr, însă Comisia ar trebui să aibă în continuare posibilitatea, în caz de dubiu, să mai verifice uh, anumite lucruri specifice. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum dau cuvântul colegului Ian Olbricht. Da, mulțumesc. Sunt de acord cu ideea că am ascultat uh, intervenții foarte interesante, diferite de ce ascultăm de obicei, cu Uh, elemente concrete pe care va trebui să le discutăm în următoarele zile și în următoarele luni, deoarece va trebui să discutăm noul CFM, noile elemente ale politicii de, politicii de coeziune. Și anumite elemente cred că trebuie folosite în dezbatere, și anume nu putem să continuăm și să progresăm fără încredere unii în alții și în statele membre și în beneficiarii finali. Trebuie să avem încredere, să simplificăm și, în același, și apoi să controlăm, dar simplu. Fără încredere nu vom reuși. De multe ori avem uh, situația în care vrem să împăcăm și capra și varza Același lucru este valabil cu bugetul uh, bazat pe performanță. Vrem simplificare, dar uh, și uh, mai multă complexitate cum o aduce auditul sau și bugetul bazat pe performanță. Deci trebuie să ne fie clar ce ne dorim. sunt, sunt de acord cu ce spunea Lambert, complementaritate, abordare integrată, dar în mod serios. Însă nu suntem pentru blending, pentru că este o capcană. Oamenii vor merge la diferite DG-uri uh, și controlul se va face de către toată lumea. Când am vorbit astăzi despre omnibus, nu este vorba că nu dorim o relație cu FC, Însă, omnibusul a fost pregătit special pentru a simplifica lucrurile înainte de finalul acestei perspective. Omnibusul a fost pen prevăzut pentru acum. Și dacă vrem asta, ne trebuie uh, o idee clară a uh, relației între FC și ESIF. Acum, pentru că proiectele sunt în curs. Când ascultăm diferiți reprezentanți ai uh, comisiei, nu numai de la Digi Regio, ci de la diferite DG-uri, fiecare are un scop foarte clar și anume să obțină fonduri de la uh, coeziune. Nu vreau să dau nume, dar asta fac. De ce? Pentru că ei consideră că este o sursă bună de bani și banii nu sunt cheltuiți. Dacă banii nu sunt cheltuiți, poate că putem să-i folosim la EFSI și așa mai departe. Asta aș spun ei. Dar nu asta e ideea EFSI. Complementaritate? Da, sigur. Dar, uh, cum spuneai, un ghișeu unic. Trebuie să știm din ce pachet putem uh, lua, din ce fond și așa mai departe. Însă ce facem acum este să continuăm abordarea barzată pe silozuri și gândirea sectorială. Ce putem oricum uh, reține din această dezbatere este chestiunea încrederii. Haideți să simplificăm uh, sistemul începând cu încrederea în parteneri. Dacă nu avem încredere în parteneri și simplificăm, de fapt, e o minciună, nu e posibil. Iar apoi, nu blending, ci complementaritate. Asta ar, uh, ar trebui uh, să fie ce, ce luăm în serios. Deci acesta ar trebui să fie răspunsul. Și încă o observație la final. Nu este din întâmplare că lucrăm la un sistem de politică de coeziune de 2 ani. La început uh, a intervenit EFSI. Sistemul era pregătit. Lambert a fost raportor pentru regulamentul general privind coeziunea. Eu am fost uh, raportor pentru FEDER. Și uh, la un moment dat ne-am regăsit cu instrumente noi care au intrat în sistem. Și Ideea este, deci, cum să facem ca lucrurile să meargă împreună. Cred că trebuie să fim uh, prudenți, avem în continuare 2017, 18, 19, 20. Acum trebuie să acționăm. Cred că e foarte interesant uh, și foarte util pentru noi să încercăm să ducem până la capăt uh, analiza și nu să ne axăm pe argumente ideologice. Uh, Mulțumesc. A intervenit toată lumea suficient, uh, spune președintele. Nu mai există noi întrebări. În regulă. Atunci voi da posibilitatea mem, um, experților uh, noștri să răspundă la aceste intervenții. Voi începe în ordine inversă. Cred că majoritatea întrebărilor se adresau preponderent comisiei. Începem cu domnul Watri. Dacă dorește să spună ceva, este momentul. Iar apoi îi voi da cuvântul domnului Nunez Ferrer, iar apoi reprezentantului din Cehia și reprezentantului comisiei. Domnule Watri, doriți să interveniți? um, nu, ne sur uh... Euh, vraiment au, proche des entreprises. Euh, on voit que euh, les entrepreneurs noi euh, suntem, lucrăm pe teren și vedem că mm, cei care mm, pun în aplicare proiectele, mm, cu greu găsesc o persoană de contact, de exemplu, la uh, UE. Deci, uh, ideea de a avea fonduri directe pe care să, le, care să poată fi investite ar fi o schimbare. Nu cunosc toate fondurile europene, dar uh, asta a fost ceea ce doream să spun astăzi. Mulțumesc, domnule Watri, spune președintele. Acum domnul Nunez Ferrer. Da, doar câteva observații. În primul rând, este crucial să evităm simplificarea pentru complicare. La grup, grupul la nivel înalt uh, uh, în ceea ce privește simplificarea, a spus că două treimi din rata de eroare au fost cauzate de greșeli ce veneau din uh, interpretarea greșită a regulilor și nu din intenția de a nu face lucrurile bine. Ne-au explicat motivele, existau reguli care schimbau regulile inițiale și așa mai departe. Și asta este foarte negativ. Un alt element uh, dificil. Eu lucrez la proiecte de cercetare. Am citit uh, un raport al Curții de Conturi privind Orizont 2020 și spuneau că anumite institute nu puteau verifica exact uh, cum lucrează oamenii, nu puteau verifica că oamenii au fost lunea la muncă. Uh, mi-am dat seama că uh, uh, cei de la Curtea de Conturi nu știu cum se lucrează în cercetare. Eu uneori lucrez în weekenduri, dar pe fișa mea uh, pe fișa mea nu pot pune orele din weekend, deci le puneam luni. Și de aceea erau uh, mai multe ore lunea. Apoi, uh, uh, pentru anumite proiecte, prețul este uh, criteriul de departajare. Cum îmi folosesc eu timpul în, în cadrul unui proiect este treaba mea și trebuie să facem un să completăm o fișă cu orarele lucrate când lucrăm în inovație și uh, cercetare. Uh, n-are nimic de a face cu uh, n-are uh, nimic de a face cu timpul. Dacă au obținut un rezultat, plătește-i. Dacă nu, nu-i plăti. Și uh, curtea de conturi ne spune, ba, nu, nu, trebuie să verificăm mai îndeaproape zilele de luni la acești oameni în fișa de pontaj. Deci, practic, după aia trebuie să um, um, creezi niște posturi fictive ca să umple niște fișe fictive de pontaj, astfel încât să se potrivească orarele. Um, și uh, după aia ne trezim că au uh, apărut rate ale erorii pentru că un tip care a inventat ceva și a făcut inovație nu și-a uh, completat orarul. Atât, mulțumesc. Da, foarte Uh, pe scurt, uh, din partea mea, mă pierd puțin în lumea FC după această discuție. Trebuie să vă spun că ideea din spatele fondului nu este foarte clară nici pentru noi. În ceea ce privește obiectivul principal, Mi se pare greu să diferențiem față de uh, alte uh, programe am avut primul tip de FC. Uh, acum este prima etapă, acum este momentul să vedem dacă merită continuat. Există și alte instrumente, nu numai FC. Întrebarea obișnuită înainte de a crea un cadru viitor este dacă tot avem atâtea instrumente, cu atâtea reguli și cerințe și aceste instrumente au o listă scurtă de obiective. Apoi când ne uităm la întreaga politică de coeziune, sunt mult prea multe reguli. Iar regulile și cerințele uneori sunt foarte diferite, dar uh, există asemănări tematice. Inițiativă pentru șomaj, sprijinită și ea prin, uh, prin coeziune. Deci ar trebui să existe o discuție în acest sens dacă simplificarea nu ar trebui să însemne și o reducere a inițiativelor. Să avem uh, o sursă, chiar dacă este uh, mai mare. Asta se referă și la definirea sinergiilor în orientări. Definiția spune că dacă un uh, proiect nu nu poate fi uh, promovat, nu, se, nu poate fi făcut singur, o să-l sprijinim cu uh, um, ESIF. Uh, dar asta nu e sinergie, e sprijin. Deci uh, sinergia nu prea este sinergie și apoi vorbim despre ce e sinergia și ce e complementaritatea. Și între acestea două noi ne cam pierdem. Iar politica de coeziune, din punctul nostru de vedere, este o politică ce aduce rezultate. Nu este foarte evident acum, pentru că progresele poate sunt mai încete, dar asta din cauza regulilor și cerințelor și a complexității. În anumite zone ar trebui pur și simplu să simplificăm, după cum spuneam și în prezentarea mea. Politica cea mai vizibilă este cea cunoscută de cetățeni. Deci asta mi se pare important. Simplificarea, reducerea instrumentelor, o concentrare strictă asupra rezultatelor. Iar în ceea ce privește erorile, dacă vedeți eroare, erori în politica de coeziune și le uh, comparați cu nivelul de alocări, uh, nu e așa de mare diferența. Există lucruri pe care le putem învăța din asta. Din nou, este cauzat de un sistem uh, prea mare, prea complex. Te pierzi în prevederi, ai nu înțelegi, ai nevoie de explicații, sunt atâtea, atâtea persoane, um, atâtea interpretări și asta duce la neînțelegere. Oui, uh, pour conclure, Mulțumesc și um, la final domnul von Bresca, în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă adresez raportorului întâi, domnului Fernandez, și să-i răspund la întrebări. Într-adevăr, în acordurile de parteneriat, statele membre au arătat că în interiorul uh, fondurilor structurale, deci nu EFSI, în interiorul fondurilor structurale vor folosi instrumente financiare. 24 de state membre care vor să uh, folosească aproximativ 20 de miliarde, dublu față de trecut. Deci se merge în această direcție, dar asta înseamnă că peste 300 de milioane de euro vor fi alocate ca granturi iar unele sunt instrumente naționale, altele sunt regionale, unele sunt gestionate la nivel național, uh, împreună cu BEI uh, și așa mai departe. Există diferite tipuri. Acestea fiind spuse, ce am propus acum și revin pentru că s-a menționat de mai multe ori. În ceea ce privește combinarea ESIF și EFSI, în omnibus, ce am propus este o combinație la articolul 39 care înseamnă că banii rămân în politica de coeziune. Deci, și combinăm FC și ESIF, o combinație care este complet opțională. Niciun stat membru nu este obligat să facă asta dacă nu dorește. Iar banii rămân la politica de coeziune. De ce este logic să facem asta și nu vorbesc despre FC și uh, ratingul de triplu A a Cred că multe state membre și regiuni au atâtea nevoi încât alocarea, alocările din uh, fondurile structurale nu le pot acoperi. Dacă există posibilitatea, prin combinarea celor două fonduri, să îți crești impactul, pentru că regulamentul prevede un efect de pârghie minim de 4 deci pentru fiecare euro investit uh, din fonduri structurale prin EFC, încă 4 euro trebuie să vină din resurse private. E bine, atunci pot să ai un impact crescut. Bineînțeles, nimeni nu este obligat, însă cine dorește să o facă trebuie să aibă și uh, veniturile aferente. Nu în ultimul rând, vedem că crearea de instrumente financiare și discutarea acestora cu uh, băncile și așa mai departe este complicat pentru cei din administrația publică. Și aici intervine BEI, care are expertiză și experiență uh, și nu e rău să facem asta, pentru că fie suntem fără BEI și atunci nu există experiență și expertiză în administrația publică, fie cu BEI prin intermediul EFSI. Deci cred că există anumite avantaje pentru cei care, și pentru cei care vin din perspectiva politicii de coeziune. Nu e vorba numai de a ajuta BEI să-și mențină ratingul de AAA. Revenind la regula N plus 3 și ce putem face în legătură cu aceasta? E bine, în perioada de programare actuală nu mai putem face nimic, să fim realiști. Dacă Comisia ar face o propunere acum, probabil că statele membre uh, n-ar mai accepta. De ce să uh, treacă acum de la um, N plus 3 la N plus 2? Ar fi mai restrict mai restricționat. Deci ce putem face acum este să uh, monitorizăm, să vă oferim sprijin dacă vedem că există probleme administrative și, după cum spuneam uh, mai devreme, bazat pe cifrele de uh, selecție a proiectului, bine, aceste cifre ar trebui să se uh, transforme în uh, mai multe fonduri plătite prin bugetul european. Suntem deci încrezători că pentru 2017 vom putea să ne uh, atingem uh, așteptările. Acum vom accelera și vom lucra mai rapid cu statele membre și recuperăm din progres, din uh, întârziere, pardon. Pentru după 2020, însă este o Um, un lucru la care trebuie să ne gândim. Din punctul meu de vedere, alegerea N plus 3 a fost o mare greșeală față de N plus 2. Câte ceva în ceea ce privește uh, rezultatele bazate pe producție. În directiva Omnibus este prevăzută posibilitatea de a schimba un sistem către, uh, pentru a trece către un sistem bazat pe uh, output, Asta înseamnă că trebuie să stabilești um, o țintă și până la urmă compari rezultatele cu acea țintă. Dar există două elemente. În primul rând, statele membre nu sunt foarte entuziaste, să-i spunem așa, față de această uh, opțiune, pentru că atâta timp cât ești, uh, cât ești rambursat pe baza costurilor, îți recuperezi banii. Dar dacă nu-ți atingi uh, rezultatul pe care ți l-ai stabilit, de exemplu, uh, obiectivul în ceea ce privește eficiența energetică sau orice alt obiectiv stabilit. Există multe obiective. Atunci nu ți se uh, rambursează fondurile. Pentru viitor, deci, nu cred că vom trece la scară largă uh, la un sistem care să treacă de la rambursarea costurilor reale la o rambursare bazată pe rezultate. Bine, poate se poate întâmpla asta în anumite sectoare, poate în anumite țări, dar nu cred că se poate întâmpla pentru întreaga politică de coeziune. Și dacă construiești o șosea, știi cât va costa, pentru că faci licitație pentru tot și mă întreb dacă vreun stat membru ar fi dispus să spună da, comisia mă, îmi va plăti fiecare kilometru cu anumită sumă și dacă vin cu 100 de kilometri, voi primi atâția bani. Știm întotdeauna că există o estimare inițială și apoi costurile um, scapă de sub control, apar um, elemente neprevăzute și um, atunci statele membre ar fi um, reticente să meargă pe principiul um, pe principiul acesta. E mult mai ușor să fie rambursat pe costuri. Și costurile suplimentare vor apărea pentru că trebuie să se facă licitații. Va trebui să vedem dacă să testăm eventualul sistem, să, să testăm acest sistem, dar nu cred că este sistemul viitorului. Apoi, următorul punct, bugetul complicat. Sunt de acord, există o lipsă de încredere la toate nivelurile. Motivul pentru care avem atâtea orientări nu este pentru că Comisiei îi place la nebunie să producă orientări, ci pentru că statele membre cer. Statele membre ne spun, noi vrem să fim siguri că dacă veniți în audit peste 3-4 ani, nu vom avea probleme. Deci, dați-ne o notă de uh, orientare care să ne învețe cum să implementăm această uh, Uh, prevedere. Și apoi avem orientare după orientare. Asta arată lipsa de încredere uh, între diferitele uh, instituții și între statele membre și cele instituțiile europene. Deci, trebuie să ne mai gândim la toate aceste lucruri. Sunt de acord de asemenea că există suprapuneri între diferitele fonduri. Nu mă gândesc numai la ESIF, EFSI, mă gândesc și la fondul de coeziune și uh, mecanismul conectarea Europei. Facem exact același lucru, este de neînțeles. Facem același lucru în fondul de dezvoltare rurală, parțial uh, avem internet de bandă largă în zone rurale, pot fi folosite poate fi folosit fondul de dezvoltare rurală și fondurile de coeziune se pot face multe în viitor pentru a avea mai multă complementari complementaritate, mai, o mai bună diferențiere. De asemenea, ideea de a avea un set uh, unic de reguli, uh, poate chiar a fuziona anumite fonduri, dar poate că este, mm, cred că și aici este mai ușor de zis decât de făcut. Când ne gândim la ajutorul de stat, un lucru foarte important pentru noi, imediat ce uh, trecem la instrumente gestionate central, respecti uh, prevederile privind ajutorul de stat. De ce? Pentru că banii vin de la comisie. Atât, în momentul în care plătești uh, finanțezi același proiect din fonduri structurale, trece prin uh, statul membru și este ajutor de stat și trebuie să respecte criterii foarte stricte. Astfel ajungem în situația foarte ciudată în care în orizont 2020 ai un proiect, să spunem, și nu ai suficiente fonduri, nu există suficiente fonduri la orizont 2020 pentru a rambursa și noi spunem că vrem să îl preluăm, iar beneficiarul, după cum ați spus, n-ar trebui să conteze de unde vin banii, important e proiectul. E bine, dacă vine prin fondurile structurale, deci prin statul membru, trebuie să fie verificat pentru conformitate în ceea ce privește ajutorul de stat. Dar, din nou, asta este un lucru care depășește politica de coeziune, este ceva uh, unde trebuie să vedem ce putem îmbunătăți, pentru că există și prevederi în tratate. Trebuie să vedem dacă putem obține un punct de plecare comun între aceste tipuri de instrumente. Și am unele îndoiele. Și nu în ultimul rând, în orice caz, Comisia nu va reuși să facă această schimbare singură. S-a spus deja, din, pentru o serie întreagă de, uh, de subiecte uh, depindem de Parlamentul European, de Curtea de Conturi. De exemplu, acum am trecut la principiul auditului unic, ceea ce înseamnă că începând cu acest an, Curtea de Conturi în, um, de, în uh, rapoartele sale privind execuția bugetară se bazează pe munca noastră și noi ne bazăm pe munca statelor membre. Asta înseamnă însă că uh, Curtea de conturi caută rată de eroare. Asta poate fi calculată numai uh, pe bază anuală dacă auditezi operațiuni. Numai auditând operațiuni vei ști dacă până la urmă sistemul funcționa sau nu. Dar dacă acum ne gândim la simplificare, dacă vrem să scăpăm de diferitele niveluri de control, pentru că există acum trei niveluri de control cu sisteme de audit diferite, deci statul uh, membru, apoi auditul de operațiuni și apoi dacă sunt riscuri, pentru că vedem că există probleme în anumite domenii, există și auditul pe anumite tipuri de risc. Bun, acum dacă vrem să spunem în regulă, eliminăm unul dintre cele trei. Nu mai uh, audităm operațiunile, audităm sistemul și riscurile, dar atunci nu, nu vom mai avea rată de eroare. Și va trebui văzut dacă Curtea de Conturi, poate chiar Comisia de Control Bugetar a Parlamentului ar fi dispusă să accepte o situație în care să nu putem la nivel uh, anual să vă spunem care sunt uh, eventualele uh, nereguli uh, și erori într-un anumit domeniu. Ce doream să spun? Chiar dacă Comisia se gândește la să schimbe anumite lucruri, avem nevoie de sprijinul Parlamentului European, al Curții de Conturi, avem nevoie de sprijinul statelor membre. Deci nu este vorba numai de faptul că Comisia face o propunere și se rezolvă problema. Trebuie să acționăm împreună. Și mă voi opri aici. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Von Ajungem acum la finalul acestei audieri. Am să dau cuvântul raportorului nostru, domnului Fernandez, pentru concluzii. Merci. Euh, merci notre président. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte. Vreau să mulțumesc secretariatului și tuturor celor care ne-au permis să organizăm această audiere și, desigur, multe mulțumiri experților. Am avut o dezbatere foarte importantă care dovedește că astfel de discuții sunt uh, necesare. Cu toții avem uh, îndoieli și încercăm să facem uh, cât putem de bine. Sper că Comisia are măcar încredere în Parlament și Parlamentul trebuie să aibă încredere în Comisie și ar trebui să avem încredere și în statele membre și statele membre să aibă încredere unele în altele. Discutăm în acest moment foarte important viitorul FC2 uh, Pe 10 mai vom discuta problema extinderii, vom începe discuțiile și pe marginea cadrului financiar uh, multianual. De fiecare dată când uh, avem în mână un dosar, uh, obiectivul nostru este simplificarea, după care ne complicăm uh, viețile, însă, după cum am văzut, discuția a fost una foarte importantă, vom mai discuta pe această temă și vom trage și concluzii. Cetățenii au nevoie de finanțare, au nevoie de fonduri, au nevoie de creștere economică, la fel și Uniunea Europeană. Și încrederea este de asemenea un cuvânt cheie. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc, domnule Fernandez. Le mulțumesc încă o dată experților noștri care uh, ne-au uh, dat de gândit și au generat această dezbatere. Le mulțumesc colegilor care au făcut uh, efortul să participe la um, această reuniune interesantă, dar destul de dificilă. Nu sunt sigur că am găsit uh, răspunsurile azi, dar cu siguranță vom pune de acum încolo întrebări corecte și ele vor ajuta la găsirea soluțiilor corecte care vor restabili încrederea. Sunt rugat să vă transmit că următoarea noastră reuniune va avea loc pe 11 mai nu vorbesc cu experții, ci cu colegii noștri și vă mulțumesc încă o dată tuturor. Mai avem vreun punct pe ordinea de zi? Okay.